Bine ați venit, domnule prim-ministru al Spaniei. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația Parlamentului European pentru a avea această discuție cu noi, eurodeputații, în legătură cu poziția Spaniei uh, referitoare la Europa. Din punct de vedere politic, ziua de astăzi este foarte importantă, deoarece avem problema Brexitului, Însă, în același timp, pentru noi e important să vorbim despre dosarele cele mai importante din Uniunea Europeană, imigrația. După cum știți, Parlamentul European a votat pentru reformarea sistemului de la Dublin. I-am cerut Consiliului, le-am cerut statelor membre să voteze pentru propunerea noastră, pentru a încheia o dezbatere foarte îndelungată pe care am avut-o în legătură cu refugiații și relocarea acestora. Avem de asemenea chestiunea bugetară. Parlamentul solicită mai multe investiții de la 1,1% la 1,3%, deci buget mai mare. De asemenea, solicităm să se găsească resurse proprii, deci să nu fim nevoiți să cerem mai mulți bani statelor membre. E o dezbatere deschisă, după cum știți. E o propunere de reformă a Parlamentului, o propunere în legătură cu investițiile. Important să apărăm propunerile Parlamentului European. Parlamentul European uh, se află în inima democrației europene. Suntem o instituție um, care îndeplinește 40 de ani de um, instituție aleasă direct, dar avem și 40 de ani de la Constituția Spaniei. Spania, o țară membră foarte importantă și din partea Parlamentului European țin să salut, să-l salut pe domnul uh, Borel, ministrul de externe al Spaniei, care în trecut a fost uh, și președintele Parlamentului European. Bun venit, domnule Borel! Domnule prim-ministru, președinte al Guvernului Spaniol, vă mulțumim uh, pentru că ați dat curs acestei invitații și vă dăm cuvântul. Señor Europeo. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră pentru a aduce aici viziunea Spaniei în dezbaterea însuflețită în legătură cu viitorul UE. O spun cu multă convingere și ținând cont de propria mea experiență. În 1985, atunci când s-a semnat actul de aderare al Spaniei la Comunitatea Economică și Europeană pe atunci, aveam 13 ani. În ciuda timpului trecut, uh, mi-aduc aminte foarte bine de acea zi și mi-aduc aminte de emoția pe care au resimțit-o cei care timp de decenii simțiseră problema lipsei de democrație și a libertății în Spania. Mi-aduc aminte de emoția cu care au trăit acest moment generații întregi de spanioli, generația părinților mei, femei și bărbați pentru care Europa însemna libertate, stat de drept, progres și coeziune. Momentul acela a reprezentat pentru Spania foarte multe lucruri și, în special, garanția că nu ne mai puteam întoarce înapoi, că în sfârșit uh, reușisem să ne împăcăm cu istoria și că niciodată, vreodată, nu ne va mai lua democrația. De atunci până acum, generații întregi de spanioli, printre care și a mea, au văzut cum frontierele interne au devenit adevărate relicvii ale istoriei și au construit solidaritatea și afecțiunea lor cu popoare care înainte erau distante, întotdeauna respectând valori pe care astăzi le considerăm ca fiind europene, certitudinea juridică, respectarea statului de drept, dialogul, toleranța, feminismul, egalitatea de oportunități, fraternitatea, conviețuirea bună, ecologismul și solidaritatea între generații. Deci, într-adevăr, mă puteți considera un adevărat european, mândru de ceea ce înseamnă acest lucru. Și în special mândru astăzi, tocmai astăzi când unii prezintă anti-europeismul ca o adevărată valoare în momentul alegerilor. Mulțumesc, domnule președinte Tajani, pentru că mi-ați oferit această oportunitate de a mă adresa Parlamentului pentru că este o adevărată valoare, în special acum când vom sărbători a 40-a aniversare de la primele alegeri europene. Uniunea nu se înțelege dacă nu acordăm întâietate valorilor democratice. Doamnelor și domnilor deputați, Înainte de orice altceva, aș vrea să menționez aici votul de ieri din Parlamentul Britanic. Bineînțeles, respect, cum nu se poate altfel, acest vot, dar trebuie să uh, deplâng acest vot negativ asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană un acord care a fost negociat uh, timp de mai bine de un an și jumătate. Și aici uh, vreau să aduc mulțumiri domnului Barnier, principalul negociator al UE, pentru că a menținut unitatea celor 27. După cum vă spuneam, un acord care a fost negociat timp de mai bine de 18 luni și care este probabil cel mai bun acord cu putință. Este opțiunea care protejează cel mai bine interesele Regatului Unit și a societății europene, a întregii Uniuni Europene. Este o opțiune care protejează drepturile cetățenilor și nu numai drepturile principalilor actori economici. Un acord care conține un echilibru greu de atins și care caută în primul rând o ieșire ordonată. De aceea corespunde guvernului britanic să ia măsurile necesare în ceea ce privește pașii de urmat noi, în calitate de state membre și în calitate de instituții comunitare, ne facem datoria, adoptând atât statele membre cât și Comisia Europeană, toate măsurile necesare pentru a reduce la minim impactul unei eventuale ieșiri fără acord. Doamnelor și domnilor deputați, întotdeauna mi-am arătat opinia atât în Parlamentul Spaniei cât și în interviuri acordate în diverse mijloace de comunicare spunând că Brexitul este o adevărată nenorocire pentru poporul britanic și pentru întreaga Uniune. Nimeni nu are de câștigat, toți o pierdem și în special britanicii și în special cei mai vulnerabili, cei care au cel mai mare nevoie de ajutorul guvernului său. Este însă o decizie suverană pe care trebuie să o respectăm. De aceea îmi doresc ca Regatul Unit să aleagă o relație cât mai aproape cu, putința cu de Uniunea Europeană. Decizia le revine lor, însă principiile noastre sunt clare integritatea pieții interne, indivizibilitatea celor patru libertăți și independența de decizie a Uniunii. Ținând cont de toate aceste trei elemente, vom putea găsi o soluție. Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă vorbesc despre nevoia de a mobiliza Europa, nevoia de a oferi legitimitate Europei în fața noilor provocări, și în fața celor care doresc distrugerea Europei. Trebuie să o spunem cu claritate pentru că sunt actori care doresc în afara și uh, înăuntrul Europei distrugerea ei. În calitate de lider al familiei social-democrate, probabil că vă așteptați să vorbesc despre Europa socială, Europa care protejează și o voi face, pentru că Europa socială este Europa convingerilor. Și tocmai din această convingere morală și pentru că trebuie să reconciliem ideea europeană cu ceea ce așteaptă cetățenii de la ea, dacă mă întrebați care este ideea centrală în discursul meu de astăzi, acesta este un apel foarte larg și este simplu de spus. Pentru ca Europa să protejeze, în acest moment istoric, cred că ne-a venit rândul să protejăm Europa. A proteja Europa înseamnă să construim o Europa a drepturilor care să i protejeze pe cei mai vulnerabili, o Europa a oportunităților pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată, care nu trebuie neapărat să aibă 60 de ani. În țări precum în Spania au doar 45 de ani și uh, intră în această categorie. Trebuie să facem progrese pentru o Europa socială care să susțină uh, societatea, economia și să garantăm drepturile muncii, pe o piață a muncii în toate statele membre. Protejarea Europei înseamnă garantarea securității și a cetățenilor noștri cu mijloace care să facă din Uniune un actor global în stare să-și susțină valorile și ideile. A proteja Europa înseamnă să reafirmăm angajamentul nostru față de acordul de la Paris în lupta împotriva schimbării climatice înseamnă, pe de altă parte, să finalizăm în sfârșit Uniunea Economică și Monetară. Doar în felul acesta, printr-o Europa care se reconciliază cu cetățenii săi, cu Europa autonomă care să susțină bunăstarea socială, cu Europa care să finalizeze arhitectura economică și monetară, doar în felul acesta putem face față provocărilor care ne așteaptă în următoarele decenii cu suficiente garanții. De aceea, n-ar trebui să ezităm dușmanilor Europei, pot să le spun că convingerea, hotărârea noastră vor reuși să îi învingă. Indiferent cât de puternică este retorica care exclude pe alții, indiferent uh, cât putem pune sub semnul întrebării metodele și minciunile lor, cred că a sosit momentul să dăm dovadă de convingere, de hotărâre pentru a susține proiectul nostru comun, Europa. Se duce astăzi o adevărată luptă în domeniul uh, ideilor, al convingerilor. După cum vedeți, toate acestea au loc la nivelul parlamentelor naționale peste tot. Noi știm că viitorul nu se cucerește niciodată dând pași înapoi, de aceea nu putem da nici măcar un pas minim înapoi în ceea ce privește susținerea modelului european. Europa protejează dacă toți, toți cei care ne simțim afectați, nu doar statele membre, Parlamentul European sau Parlamentele Naționale, nu doar societatea civilă, ci ansamblul cetățenilor, dacă noi toți protejăm Europa pentru cei care aduc aici mesaje de izolare, chiar de aici de la Parlament, trebuie să le spun că Europa nu este și nu va fi niciodată o amenințare față de diversitatea extraordinară oferită de țările noastre, de limbile noastre sau culturile noastre, ci din potrivă, Europa este un adevărat factor de multiplicare și niciodată diviziv, o diviziune a identităților. Nu ești mai puțin spaniol dacă ești european. Uniunea Europeană nu a fost doar uh, o simplă identitate geografică, ci a fost uh, și va fi întotdeauna o comunitate de valori, valorile Revoluției franceze, libertate, egalitate, fraternitate, atât de importante în ziua de astăzi, mai ales fraternitatea. Valori specifice societăților deschise și optimiste, care inovează, care creează, pentru că văd viitorul ca oportunitate și nu o amenințare. Societăți uh, care fac legătura între competitivitate și dezvoltare economică cu un element esențial care ne definește pe noi, modelul de bunăstare și angajamentul social. Angajament care ne unește în obiectivele dezvoltării durabile în Agenda 2030, un adevărat contract social global și Europa trebuie să fie principalul său ambasador pe viitor. Doamnelor și domnilor deputați, e clar că în contextul globalizării Există o dezamăgire în rândul cetățenilor. O vedem zi de zi pe întregul continent. Dezamăgire care alimentează retoricile extremiste și care ia naștere în urma unui adevărat paradox. Pe de o parte, globalizarea a redistribuit bogăția între regiuni, a redus inegalitatea la nivel global, însă, pe de altă parte, inegalitatea a crescut în propriile noastre societăți. Dacă ne gândim până la urmă, aceste mesaje anti-europene apar tocmai în urma acestui fenomen. Totuși, globalizarea nu este un dezastru natural uh, de care să nu ne putem proteja. Goethe spunea că părinții trebuie să ofere copiilor lor rădăcini și aripi. Și noi, Uniunea Europeană, trebuie să ofere cetățenilor săi rădăcini deci undeva unde să se poată ancora o protecție și aripi. Deci, practic, să fim împuterniciți pentru a putea prospera, plecând de la oportunitățile oferite de o lume globalizată. Doamnelor și domnilor deputați, ne aflam în fața unui moment crucial o adevărată schimbare. Pe 26 mai se va deschide un nou ciclu politic în Europa. Prioritatea va fi aceea de a reglementa globalizarea pentru a garanta modelul social european. Trebuie să consolidăm Uniunea Economică și Monetară, completând-o cu o Uniune politică, socială și aș adăuga aici și de mediu. La un deceniu de la începutul său, mulți cetățeni europeni au în continuare de suferit de pe urma marii crize, a marii recesiuni, inegalități salariale, excluziunea socială, condiții precare la locul de muncă. O criză în care ideea Europei a fost asociată cu cea a austerității. Austeritate pentru cei care întotdeauna au fost austeri din nevoie față de cei care nu au fost niciodată și care au fost responsabili pentru această criză financiară care a afectat întreaga societate. Care au fost consecințele? Consecințele au fost inegalitățile, în special la nivel intergenerațional. Inegalitățile pentru tinerii noștri și, bineînțeles, inegalitatea de gen pentru că femeile sunt cele care suferă cel mai tare, cu impactul cel mai mare aceste condiții precare în domeniul muncii. Deci, condiții precare, inegalitate și vulnerabilizarea statului bunăstare. Toate acestea au divizat societățile, dar ne-au divizat și pe noi, ca și Uniune. Au divizat țările între nord și sud, între creditori și datornici. A sosit momentul să finalizăm această etapă, etapă, să reoferim legitimitate Europei acolo unde are cea mai mare nevoie, în rândul cetățenilor. Și pentru asta trebuie să revendicăm Europa socială, Europa drepturilor. Coeziunea socială și teritorială sunt un adevărat pilon esențial, unic în lume, aș spune eu, a societăților europene. Pentru a regăsi această legitimitate, Uniunea trebuie să promoveze un nou contract social, pentru ca globalizarea la nivel european să fie o sursă de oportunități și nu o amenințare. Este indispensabil să întărim coeziunea socială cu obiective clare, măsurabile pentru muncă, pentru justiție socială și pentru durabilitatea statului bunăstare. Trebuie să întărim această perspectivă în procedurile europene de coordonare economică și, de asemenea, la nivelul politicii de coeziune. Iată, doamnelor și domnilor, care este filozofia propunerii susținute de guvernul spaniol la nivelul Consiliului European pentru a înființa un ajutor de șomaj european, un adevărat uh, backstop uh, pentru noi, pentru a ajunge la concepte atât de importante pentru cei care cred în Uniune, cum ar fi solidaritatea și cetățenia europeană. Este o soluție pe care trebuie să o promovăm în mod activ și în paralel cu procesul de finalizare a Uniunii Economice și Monetare. În același sens, trebuie să finalizăm sarcina pe care ne-au uh, acordat-o sindicatele europene, directiva de conciliere a vieții personale și uh, laborale, de asemenea, cea referitoare la condițiile de muncă transparente și previzibile în UE și să ne asigurăm că toate persoanele, indiferent de rasă, sex sau vârstă, au acces la un loc de muncă demn pe continentul european. Uniunea trebuie să fie activă în lupta împotriva condițiilor precare de muncă. Nesiguranța la locul de muncă înseamnă nesiguranță vitală și nu ne putem permite ca tinerii europeni să aibă o soartă mai rea decât generația anterioară. Este esențial, și asta este poziția guvernului spaniol, să mizăm pe garanția pentru tineri. Domnilor și domnilor, în urmă cu șapte luni, Spania a format guvernul cu cele mai multe femei în cadrul OCDE. Este o adevărată provocare pentru a ajunge la egalitatea reală și eficientă între bărbați și femei. Mai e mult de făcut. Un camino que nunca hubiéramos podido un drum pe care nu l-am fi putut începe niciodată dacă n-am fi avut uh, stimulentul și exemplul oferit de Europa. Așa că astăzi, aici, în fața dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul femeilor, a deputaților, a întregului continent față de acest ideal care este deja în achiul european, feminismul. În această cauză a egalității de gen pot să vă spun că Spania nu va face niciun pas înapoi, ci numai înainte. Însă avem nevoie și de ajutorul Europei. De aceea vreau să vă propun astăzi adoptarea unei strategii de egalitate de gen la nivelul UE cu caracter obligatoriu. O strategie pentru a lupta împotriva inegalității de gen, pentru că Există o rata șomajului foarte mare în rândul femeilor și condițiile precare de care suferă în special femeile. Vocea Europei trebuie să fie lider în această luptă pentru ca uh, secolul acesta să fie într-adevăr secolul femeilor. Trebuie să facem progrese pentru ca principiile din pilonul european al drepturilor sociale să fie obligatorii. Egalitate de oportunități pentru accesul pe piața muncii și condiții de muncă corecte, echitabile și, de asemenea, protecție și incluziune sociale. Tocmai de aceea reiterez sprijinul meu față de regulamentul pentru Autoritatea Europeană a Muncii pentru a garanta drepturile lucrătorilor pe piața muncii. Europa trebuie să știe să extindă această egalitate de oportunități, să garanteze accesul la toate studiile, inclusiv cele de perfecționare. La nivelul culturii, a științei, a cercetării, cu toții suntem de acord că este un element esențial aici împotriva celor care doresc să distrugă visul european. Domnilor și domnilor, pentru a garanta siguranța cetățenilor, pentru a întări rolul nostru mondial ca un adevărat actor lider global, trebuie să facem progrese cu hotărâre în Europa securității și apărării. În urmă cu mai bine de un an am început cooperarea structurată și permanentă. Am făcut primii pași pentru a avea capacități proprii în domeniul apărării după decenii întregi de paralizie. Și a sosit momentul să o facem cu hotărâre să progresăm deschis pentru a avea un adevărat, o adevărată armată europeană. domnilor și domnilor deputați, Uniunea trebuie să arate lumii întregi că este un adevărat soft power pentru că o dorește, nu dintr-o slăbiciune, din convingere. Capacitatea de a avea forțe în comună dincolo de frontierele noastre și voința politică pentru a o face, toate acestea sunt condiții esențiale pentru a fi o adevărată putere credibilă pe scena globală. Uniunea este fără îndoială un model atractiv pentru lume, din multe puncte de vedere. Și de multe ori uităm acest lucru, dar acesta este adevărul. Tocmai Uniunea este cea care ne permite să ne dorim un rol de lider la nivel mondial. Pentru că reprezentăm posibilitățile unui ordin multilateral care se bazează pe drept și pe reguli care sunt acceptate în mod comun. Pot să vă spun că Spania este hotărâtă pentru a-și aduce contribuția în acest leadership, aducând ceea ce poate prin relația noastră privilegiată cu America Latină, cu Nordul Africii și cu Orientul Mijlociu. Însă, în fața acestor mari provocări globale, Europa este reprezentată la un nivel inferior față de cel pe care îl avem în alte domenii atunci când Europa are competențe exclusive. Trebuie să reușim să ajungem să fim un adevărat actor global și pentru asta trebuie eliminată regula unanimității și nu doar în ceea ce privește politica externă, ci și în alte domenii foarte importante cum ar fi fiscalitatea, CFM-ul, mecanismul de uh, verificare a respectării statului de drept și drepturilor omului. Să protejezi Europa în ziua de astăzi înseamnă să-i oferi uh, instrumente care să fie uh, ușor de folosit pentru a lua decizii. Trebuie să mizăm pe o nouă suveranitate, suveranitatea europeană cea mai importantă suveranitate în ziua de astăzi. În al treilea rând, doamnelor și domnilor deputați, trebuie să încheiem structura monedei unice și să progresăm în ceea ce privește CFM-ul. În urmă cu 50 de ani, la Haga, șefii de stat și de guvern din Comunitatea Economică Europeană au deschis atunci calea către Uniunea Economică și Monetară. Însă, în mod paradoxal, uh, la fiecare sfârșit de deceniu s-a făcut câte un progres uh, esențial. În 1909, summitul de la Haga, despre care vorbim. În 79, adoptarea sistemului monetar european. În 1989, planul de lor pentru a obține Uniunea Economică și Monetară și în 1999, adoptarea oficială a monedei euro. Din 1999 și până acum, 2019, avem practic un vid care e semnificativ în această secvență aproape perfectă. În 2009 a izbucnit criza financiară care a adus la lumină carențele, neajunsurile din structura monedei euro. Criza, practic, uh, a impactat lucrurile și a dus, practic, la întreruperea acestei cadențe. Însă anul 2019 trebuie să fie un an ca să avansăm. Euro, moneda euro este o poveste de reușită care aduce beneficii economice și politice pentru proiectul european. Însă, fără reformele necesare pentru a consolida moneda unică, Uniunea Economică va fi în continuare incompletă și va fi expusă uh, instabilității. Nu e vorba doar de consolidarea sistemului financiar printr-o uniune bancară cu trei piloni uh, mutualizați. Știți, dumneavoastră ați apărat astea. E de asemenea uh, vorba despre o integrare fiscală mai strânsă pe care trebuie să o facem pe termen mediu, să avem instrumente de stabilizare pentru a reduce efectele adverse asupra activității economice și ocupării. Trebuie să-i uh, redăm legitimitatea Europei în acest domeniu. Asta e esențial, însă pentru asta cetățenii trebuie să fie protagoniști aceste reforme, să se simtă în centru reforme. trebuie să le protejăm economiile, să-i protejăm de inflație și să-i protejăm când există șomaj sau crize economice. O monedă comună e un pilon cheie într-un într-un proiect politic comun. Reforma Uniunii Economice și Monetare trebuie să asigure o protecție socială și o incluzie socială din momentul conceperii acestor politici economice comune. Acum e momentul să facem asta, când condițiile economice sunt prielnice măcar de data asta politica să o ia înaintea evenimentelor, să nu ne mai lăsăm surprinși de evenimente și să reacționăm doar la ele. Trebuie să completăm structura monedei euro înainte ca următoarea criză să slăbească moneda noastră și Uniunea noastră, să învățăm din experiențele recente și să înaintăm cu hotărâre. Nu ne putem permite să mai plătim prețul lipsei de acțiune. E un preț pentru instituții, însă e mai ales un preț pe care îl plătesc cei pe care îi reprezentăm noi aici în alte instituții, la nivel național, cetățenii. Și în ceea ce privește noul cadru financiar multianual, aici avem într-adevăr niște sfidări, însă în același timp trebuie să consolidăm inițiative strategice, cum ar fi PAC sau politicile de coeziune, care sunt atât de importante pentru țări precum Spania. Europa urbană nu trebuie să lase uitării uh, Europa rurală. În sinteză despre asta e vorba. Să reduci bugetul înseamnă să accepti ideea că Europa e în retragere. Și gândiți-vă de asemenea cine are de câștigat de pe urma unui astfel de mesaj. Guvernul spaniol consideră că propunerea comisiei conține multe elemente pozitive, nivelul de cheltuieli, uh, de asemenea și uh, la politica migratorie despre care vă vorbi sau programe de cercetare tehnologică și dezvoltare tehnologică. Europa trebuie să fie suverană în ceea ce privește uh, informatica, cibersecuritatea, automatizarea și doar dacă le punem la oaltă capacitățile și resursele putem să facem față concurenței. De aceea fondurile Erasmus trebuie dublate, așa cum propune Comisia. Spania de acord cu această propunere, să trebuie avansat și în alte direcții. Trebuie să avem o reacție europeană, o soluție europeană la fenomene pe care le credeam uh, uitate în societatea europeană, fenomene care cresc. Mă gândesc aici, de exemplu, la sărăcia în jurul copiilor. Din fragedă fruncie trebuie combătută sărăcia și de aceea guvernul Spaniei crede că trebuie să avem o garanție pentru copii pentru a combate sărăcia Uh, în rândul copiilor de la bun început din frage de pruncie. Doamnelor și domnilor deputați, propunerea pe care o avem, deși are anumite lacune, e un bun punct de plecare. Însă e momentul să facem un pas înainte. Uniunea noastră e mult mai importantă decât 1% din PIB-ul european. Deci da, suntem prudenți în ceea ce privește cheltuielile, suntem raționali, uh, Trebuie să fim însă capabili să facem față priorităților pe care le avem la nivel național. Cu toții avem de câștigat dacă bugetul e previzibil, creează sinergii și economii de scală. Să protejezi Europa înseamnă să faci progrese în ceea ce privește Europa apărării, Europa socială și Uniunea economică și monetară. Europa federală care uh, recapătă legitimitate în ochii cetățenilor. Uh, deci, ca să-i apropiem pe cetățeni, trebuie să facem din Uniune o realitate mai apropiată, care să fie călăuzită de valorile sale. Doamnelor și domnilor deputați, aș vrea să reiau această idee acum când mă voi referi la ultima parte din uh, intervenția mea, schimbarea climatică și migrația. Vreau să fac apel la niște valori clar europene și o fac cu voința sinceră de a ajunge la un consens dincolo de frontierele ideologice. Avem nevoie de un consens care să unească să ne unească în detrimentul celor care vor să ne dezbine. Să nu uităm că aici e o adevărată uh, bătălie uh, între cei care uh, cred și cei care n-au crezut și nu vor crede niciodată în Europa. Deci unii încearcă să submineze bazele democrației liberale. Deci trebuie să protejăm Europa, să apărăm modelul nostru european, dar și valorile europene. Și în ceea ce vrește ca schimbarea climatică, în foruri internaționale s-a vede că avansează scepticismul, resemnarea sau chiar o atitudine beligerantă. În acest domeniu, noi trebuie să punem la oaltă un angajament global și șansele pentru viitor. Tranziția energetică poate fi un vector de modernizare în țările noastre, însă poate fi și un vector de coeziune, să încurajăm interconectările energetice pentru a ne îmbunătăți eficiența și pentru a ne reduce emisiile. Urmările acestor provocări sunt devastatoare. Cu siguranță că dumneavoastră în Parlamentul European ați avut ocazia să discutați despre asta de foarte multe ori și natura acestei provocări eh, ne spune cât de important e să avem această uniune politică. Nici autoritarismul, nici naționalismul care îi exclude pe ceilalți nu pot nega eh, dovezile că avem schimbare climatică care nu se oprește la graniță. Deci de aceea trebuie să combatem acest negaționism lipsit de raționalitate. Schimbarea climatică se combate prin rațiune și științe știință și ambele sunt de partea noastră, sunt de partea unei Europe care trebuie să se facă auzită pe scena internațională, văzând care e atitudinea altor actori. Și acum aș vrea să mă refer la chestiunea migrației. E vorba, doamnelor și domnilor deputați, despre un subiect în care acțiunile comune, coordonare, în colaborare cu țările de origine, tranzit și Uh, destinație e fundamentală. Spania, pentru Spania această perspectivă e crucială. Noi avem o graniță externă a Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere, noi știm foarte clar ce rol joacă o țară foarte importantă pentru întreg continentul european, dar și pentru Spania, cum ar fi regatul Marocului. Deci e important să colaborăm cu Marocul pentru control. Și e un rol important pe care îl Marocul și țin să subliniez asta azi aici. Avem nevoie de o abordare globală, paralelă. Conferința de la Marrakesh, astfel, este un prim pas pentru a avea o gestiune multilaterală a migrației, iar din păcate, Spania este printre puținele țări europene semnatare a acestui pact. Știm cu toții câtă dezbinare poate crea această dezbatere în societățile noastre, însă nu putem porni de la o atitudine negativă, nu ne putem concentra doar pe migrația uh, uh, ilegală. Migrația legală are efecte pozitive asupra dezvoltării economice, joacă un rol esențial în sectoare unde nu este suficientă mână de lucru, deci ne ajută să facem față neajunsurilor pe care le avem, ne, ajuns, ne ajută să facem față uh, îmbătrânirii populației. Însă nu putem să facem față acestei provocări față un angajament față de Africa, care trebuie să se transforme mm, din profuzime din punct de vedere socioeconomic. E o cale politică pe care trebuie să o explorăm pe termen mediu și lung, în paralel cu controlul frontierelor. E obligația statelor. Un spațiu unic, fără granițe exterioare, necesită o politică a migrației comună. Și aici reformarea sistemului comun de azil joacă un rol central. Avem nevoie de reguli adaptate la realitatea actuală sunt două principii care trebuie să ne căuzească în această reformă, responsabilitatea și solidaritatea. Da, e clar că negocierile sunt complexe, însă să nu pierdem din vedere care a fost uh, rolul principal și obiectivul uh, acestei reforme, să ne respectăm îndatoririle și uh, obligațiile în conformitate cu convențiile internaționale, să-i protejăm pe cei care fug de persecuții, războaie și conflicte. Doamnelor și domnilor, de fiecare dată când apar atitudini neomenoase, prestigiul Europei are de suferit. Să fim solidari, dacă suntem solidari și avem empatie față de ceilalți, vom avea solidaritate și față de noi înșine. Europa nu urmează moda altora. Europa, cu achiul său democratic, e cea care creează tendințe. Din asta vine puterea noastră. Doamnelor și domnilor deputați, dezbinarea noastră aici în, în interiorul Uniunii e principala noastră slăbiciune și au de câștigat cei care vor ca Uniunea Europeană, modelul nostru, să dea greș. E un model care, din punctul meu de vedere, cristalizează un triunghi virtuos, democrație, progres economic și stat de bunăstare. Trebuie să depășim aceste diviziuni, însă pentru asta trebuie să ne înțelegem reciproc și să combatem stereotipurile. Și în mai vom fi puși la probă, vom avea de trecut un test principal. Cei care ni se opun transmit un mesaj cunoscut, un mesaj care a adus moarte pe continentul nostru. Și atunci mulți credeau că mesajul era inofensiv. Însă noi trebuie să spunem că pacea, democrația și libertatea niciodată nu pot fi considerate ca fiind de la sine înțelese. Am văzut cu proprii mei ochi ce se întâmpla în anii 90 în Bosnia, când am lucrat cu ONU într-un oraș devastat de războiul civil de Sarajevo. Barbaria despre care credeam că dispăruse de pe continentul nostru a apărut când nimeni nu se mai aștepta și a fost alimentată de niște forțe care întotdeauna pun ura în fața rațiunii și aceste forțe uh, nu amenință doar proiectul de integrare. Aceste forțe uh, influențează în mod subtil și agenda unor actori care în principiu se opun acestor forțe. Deci astăzi cer în acest uh, for ca niciun europe, pro-european să se lase influențat de aceste forțe. Trebuie să fiți fermi în apărarea valorilor europene, trebuie să fiți puternici și să nu vă lăsați uh, influențați de uh, autoritarism, deoarece aceste forțe au un singur obiectiv, să distrugă Europa. Trebuie protejată Europa pentru ca Europa să-i poată proteja pe cetățeni și în următorii ani sunt convins că proiectul nostru comun, în ciuda greutăților, va progresa, va înainta. Vom avea divergențe, e clar, vom da poate înapoi, însă eu cred că până la urmă vom progresa mai mult decât vom da înapoi. E un preț pe care trebuie să-l plătim. Da, trebuie să ajungem la, la consens, la un consens. Uniunea este o sinteză a unor idei diferite, unor opuse, idei care trebuie confruntate în mod pașnic pentru a progresa, pentru uh, propășire. Și trebuie să păstrăm stabilitatea într-o lume în schimbare. Însă avem totuși o bază solidă. Avem atitudini de solidaritate care s-au văzut în ultimii ani. O vedem de fiecare dată când suntem loviți amarnic de, so- de terorism. Aceștia sunt germenii unei adevărate cetățenii europene. Când un cetățean spaniol își pune steagul Franței pe rețelele sociale ca semn de solidaritate după un atac de la Paris, nu face decât să îmbrățișeze steagul Europei. Când un german se simte Uh, solidar față de ce s-a întâmplat pe Las Ramblas, atunci de asemenea îmbrățișează drapelul european, așa cum se întâmplă și acum față de victimele acestui oraș Strasburg care a fost lovit de un atentat îngrozitor în urmă cu doar o lună. Dușmanii Europei nu pot să înăbușească acest sentiment crescând de solidaritate invizibilă, dar reală, care prinde rădăcini, mai ales în, în rândul tinerilor. Ei prezintă steagul european ca simbol împotriva nedreptății, împotriva derivelor autoritare, împotriva macismului sau rasismului, sau o fac doar pentru a-și exprima uh, faptul de pentru a-și exprima um, dezacordul față de niște decizii. Uh, nu ne putem permite luxul să uităm ce s-a întâmplat în trecut. Trebuie să fim hotărâți, convinși de ideile noastre pentru a putea uh, recăpăta imboldul pierdut. Ne confruntăm cu un autorism care trăiește dintr-o nostalgie inventată, însă nu există o nostalgie mai rea decât să-ți fie doar de ce nu s-a întâmplat niciodată, cum spune un mare cantautor spaniol și cei care trăiesc de pe urma acestor nostalgii inventate, aș vrea să întreb următorul lucru. Era pacea sigură când uh, eram separați de granițe? Exista progres economic când uh, vămile limitau schimburile dintre noi? Drepturile sociale și cetățenești din statele membre au progresat mai mult decât uh, au progresat în ultimii ani în UE? Nu departe de aici pe câmpurile de bătălie din primul război mondial uh, avem răspunsul la aceste întrebări. De aia vă spun astăzi, în loc să dăm înapoi, trebuie să progresăm. Uh, în loc să avem o retorică a unor entități care exclud pe ceilalți, trebuie să avem identități care se pun la oaltă, care nu se anulează între ele. Un bun coleg din Partidul Socialist European, un vice extraordinar, um, precedinte, vicepreședinte european, domnul Timmermans îmi spunea că, locul, uh, că trecutul e locul de unde trebuie să învățăm, din ce am făcut bine și din ce am făcut rău. E momentul să apărăm Europa, să protejăm Europa, să vărăm valorile care fac acest proiect să fie unic în lume, invidiat de ceilalți. Doar așa putem să înfrângem pe cei care din afară și dinăuntru vor să ne distrugă idealurile. Și vor să o facă, și țin să subliniez și să reamintesc acest lucru, vor să o facă dintr-un singur motiv. Din cauza valorilor pe care le apără Uniunea Europeană. Și apărarea acestor valori trebuie să fie soluția noastră. Doamnelor și domnilor deputați, avem nevoie de convingere și hotărâre. Trebuie să punem la artă idealuri, să căutăm pragmatism, așa cum am făcut-o în ultimii 60 de ani. Sarcina noastră, ca moștenitori ai acestei mai moșteniri, e să păstrăm ce am primit pentru a le transmite această moștenire și următoarelor generații. Am învățat un lucru și anume că în anumite momente din istorie să reziști înseamnă să mergi înainte. Astăzi, generațiilor pe care dumneavoastră reprezentați aici în Parlamentul, noi, generațiile care sunt reprezentante în Parlament, avem o sarcină transcendentală, să protejăm Europa pentru ca Europa la rândul ei să protejeze pe cetățeni. Mulțumesc! per chiudere il sistema. Tocmai se încheie uh, lista pentru Catch the Eye. Toți deputații interesați să participe la această parte a dezbatere au fost scriși pe listă. Lista a fost închisă acum. Cer reprezentanților grupurilor politice să respecte timpul care le-a fost acordat. În engleză. Vă rog să respectați uh, timpul ca să avem cât mai mulți participanți la dezbatere. În italiană. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, Franz Timmermans. Domnule președinte, doresc să încep prin a-i mulțumi președintelui Guvernului Sanchez pentru discursul său și pentru conceptul pe care a încercat să ni-l transmită. Anume, dacă Europa dorește să-și apere cetățenii, noi, politicienii, avem o responsabilitate colectivă să protejăm Europa. Doar o Europa unită și puternică poate realmente să-și protejeze cetățenii, iar cei care vând iluzii, iluzia că îți poți apăra cetățenii, izolându-i pe cei care sunt altfel, construind ziduri, garduri, vinzând iluzia naționalismului, e bine, toate acestea vor duce doar la dezamăgire. Pentru că nu există protecție în protecționism, dar există izolare în izolaționism. Iar națiunile lăsate de pe seama lor în Europa nu vor fi în măsură să răspundă tuturor provocărilor pe care lumea ni le pune în față astăzi. Doar o Europa unită, doar o Europa unită poate face ceea ce cetățenii își doresc, adică să capete protecție și să le creioneze un viitor demn. Știu că Europa curge în sângele lui Pedro Sanchez pentru că încă s-a născut sub dictatură, dar a fost generația, din generația care a crescut cu speranța democrației și a văzut în ce fel Spania și-a găsit locul just în familia europeană democrată. Privind la rândul meu în urmă la ultimii 40 de ani, cred că e just să spunem că Europa a configurat Spania așa cum este ea astăzi, pentru că a fost dorința poporului spaniol. Dar mai este just să spunem că Spania astăzi trebuie să accelereze și să configureze la rândul ei Europa, arătându-și leadership-ul pentru a creiona viitorul nostru comun, pentru că sunteți un popor puternic, rezilient, ați demonstrat uh, în criza teribilă prin care a trecut poporul spaniol, în ce fel ați putut ieși mai puternici? Da, e adevărat, șomajul încă e la 13%, dar ați făcut progrese colosale în ultimii câțiva ani pentru a trece peste acest, peste acest impas. Determinarea poporului spaniol e una care ne inspiră pe toți. În plus, Poporul spaniol știe că Europa e despre democrație, libertate, prosperitate și că toate acestea sunt prețioase și că nu pot fi uh, luate ca de la sine înțelese. Spania are un loc unic și important în Uniune, iar povestea ei europeană uh, e mult mai veche decât 1985. Europa datorează multe ideilor și determinării unor personalități precum Salvador de Madariaga, care după al cel al doilea război mondial au construit Europa. De exemplu, Madariaga nu a încetat nicio clipă să creadă în uh, viitorul uh, Europei. El a văzut destinele noastre europene împletite cu destinul Spaniei. Iar azi probabil ar fi mândru să vadă Spania democrată, celebrând 40 de ani de la noua Constituție și aflat acum în mijlocul unei uniuni puternice. Ar fi mândru de progresul social și economic realizat din 1985, creșterea e de 2%, șomajul încă destul de mare, 13%, dar încă, iată, uh, mai sunt multe de făcut. Pe de altă parte, există foarte multe semnale pozitive în economie, o economie, iată, relansată și îndrăznesc să spun că e din cauza determinării și solidarității poporului spaniol. O solidaritate la nivel european, o solidaritate europeană, dar și una spaniolă către Europa. Mă gândesc la criza financiară Zi de zi, spaniolii dau dovadă de solidaritate față de Europa dacă mă uit la tematica migrației. Spania a ajutat Malta atunci când a fost vorba de a salva vieți omenești. Spania e un lider în multe privințe, iar tu, Pedro, ai fost un lider atunci când ai hotărât să preiei naufragiații de pe Aquarius. te admir pentru felul în care ai spus în numele poporului spaniol, eu nu voi lăsa acești oameni să se înnece în Mediterană. Nu ai ales calea ușoară de a întoarce privirea ori de a da vina pe refugiați, ci asumând o responsabilitate pentru destinele acestor oameni și te felicit pentru asta. Diviziunile uh, cauzate printre noi a arătat că e nevoie ca Europa să treacă peste diferende și să găsim o soluție care să funcționeze pentru toți. Iar acum a venit timpul să facem reforma necesară pentru sistemul de azil european. Doar prin aceste reforme vom putea ajunge la o situație stabilă și durabilă Protecția frontierelor nu e de ajuns, nu ne va duce unde vrem. Avem nevoie de un sistem de azil bazat pe solidaritate și pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Vreau să mai subliniez, Pedro, ce spuneai despre Africa. Dacă există un continent definitoriu pentru viitorul Europei, ei bine, e tocmai continentul african. Nimeni altcineva în lume nu poate să-și asume această responsabilitate sau vrea să-și asume această responsabilitate. Nimeni altcineva decât Europa. Africa e continentul nostru frate. Dacă nu lucrăm în spiritul unei responsabilități colective pentru ambele continente, problemele din Africa nu vor mai putea fi Eh, ținute departe de Europa, indiferent de cât de înalte vor fi zidurile pe care unii ar vrea să le construiască. Doar stabilitatea, prosperitatea, optimismul și un viitor african în care oamenii se poată crede vor aduce stabilitate și în Europa. Stabilitate, libertate și prosperitate. Și încă o dată fac apel la tine. Condu Europa să înțeleagă că această relație cu Africa nu poate fi doar o problemă a statelor membre din Mediterana, ci pentru toate statele membre ale UE, indiferent de poziția sa geografică. Bugetul nostru va spori pentru uh, combaterea migrației. Vorbim de 33 de miliarde, e un lucru important pentru Spania, nu, de, doar pentru că a dat deja dovadă de solidaritate și responsabilitate față de migranți, ci pentru că uh, Știți, cunoașteți, din păcate, oroarea uh, atentatelor teroriste. Programul Noua Europa Digitală mm, va cunoaște un buget sporit de asemenea și toate acestea vor oferi oportunități pentru stimularea economiei spaniole. Planul Juncker, care deja a adus peste 46 de miliarde de euro investiții în economie, susținând peste 150 de, de IMM-uri, face deja o diferență pe teren. Bună oară, autobuze mai uh, verzi în Palma de Mallorca, uh, creând în comunitățile locale numeroase locuri de muncă în economia circulară. Știu, domnule prim-ministru, că Uh, susțineți obiectivele de dezvoltare durabilă și uh, la fel ca Europa și Spania trebuie să meargă pe această direcție cu transformările. Dar aș vrea să folosesc această șansă de a salta și pe colegul meu care șede alături de mine, un lider la nivel global care încearcă să se asigure că Europa poate să atingă obiectivele stabilite la COP Paris. Merită el însuși toată recunoașterea noastră. Noul program InvestEU are potențial de a merge mult mai departe, aducând încă 650 de miliarde investiții în perioada 2021-2027. Uh, Manuel Marin a fost cel care a stabilit programul Erasmus și mergând mm, pe aceeași cale, dublăm bugetul pentru Erasmus dacă e să citez o personalitate explozivă, el ar fi acela. Această uh, creștere bugetară va oferi șansa tinerilor spanioli să capete experiență. Cunoaștem toți, cel puțin, un tânăr spaniol care a venit să lucreze sau să studieze în țara noastră și totdeauna am fost impresionați de deschiderea lor, de determinarea lor astfel de investiții vor face o diferență reală pe teren, în Spania ca și în Europa. Iată de ce e important să cădem cu toții de acord cât se poate de rapid asupra bugetului nostru și îl susțin pe Pedro și pe colegii din uh, Parlamentul European pentru ca acest lucru să devină realitate. Vreau să mai subliniez și importanța uh, agendei pe care ne propune guvernul spaniol. De ce nu avem un plan mai bun pentru a uh, scăpa de diferența salarială între femei și bărbați în Europa. De ce nu cădem cu toții de acord să punem capăt diferenței dintre pensii uneori și de 40%? De ce avem încă acel plafon de sticlă care nu permite suficientor femei să devină lideri? De ce lăsăm totdeauna pe locul doi resursa umană? E ceva inacceptabil și mă bazez pe leadershipul guvernului lui Pedro ca să stimuleze aceste lucruri, să accelereze aceste lucruri. De ce nu punem capăt violenței împotriva femeilor? De ce? E datoria noastră. Și de ce nu arătăm cu degetul pe cei care, sub pretextul dreptului familiei și a valorilor familiei, împiedică femeile să se bucure de toate drepturile lor. Acestea nu sunt valori familiale dacă le folosești pentru a justifica violența într-un mariaj, bună oară. Niciodată asta nu poate fi o justificare. Stimați eurodeputați, domnule prim-ministru, din punctul meu de vedere, Spania și povestea ei europeană e un exemplu pentru viitorul nostru. Arată că valorile despre care vorbim chiar există și arată cât se poate realiza atunci când lucrăm împreună, când ne asumăm responsabilitatea și când Solidaritatea europeană nu mai e o vorbă goală. Europa ne protejează, dar și noi trebuie să protejăm Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Vice President. Thank you. The first speech... Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. În numele grupurilor politice are cuvântul liderul uh, PP-ului, domnul Manfred Weber. Domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați venit. Prezența dumneavoastră lansează extraordinar uh, anul 2019, pe de-o parte pentru că dumneavoastră personal, ca lider, sunteți un politician angajat în țara dumneavoastră, sunteți pre-european și este minunat să fiți alături de noi. Europa a însemnat pentru Spania pace, prosperitate și stabilitate de mai mult de 40 de ani și Spania a întărit, a consolidat în același timp Europa cu idei proaspete și cu leadership. Este foarte bine că sunteți aici, pentru că în anul 2019 celebrăm democrația în Uniunea Europeană. Este anul în care vor avea loc alegerile europene și aș dori să vă mulțumesc și pentru că sunteți de acord cu procesul uh, electoral șpiță în candidate, cu candidații de vârf. Este un indiciu clar că sunteți convins de ideea democratică, de viitorul democratic al uh, Europei și este o, o idee pe care nu trebuie să o uităm. Discutând despre viitorul Europei, nu putem ignora extremismul și naționalismul. Este evident, mai ales în urma votului de ieri. Mulți dintre părinții fondatori ai visului european au fost uh, creștini democrați, liberali, colegi din partidul dumneavoastră, social-democrați și ecologii. Suntem cu toții în aceeași uh, barcă. Tocmai de aceea uh, suntem atacați de eurosceptici, pentru că noi reprezentăm tocmai aceste idealuri. Extrema dreaptă este un pericol, însă pentru mine extremismul nu are o culoare politică. Dumneavoastră sunteți uh, pro-europeni, însă guvernul dumneavoastră nu ar uh, putea uh, funcționa fără cei de extrema stângă, ceea ce ne îngrijorează. Cred că trebuie să răspundem populiștilor, în primul rând, prin stabilitate, să ne facem treaba bine în calitate de politicieni. Franz Timmermans a a avut uh, cuvinte de laudă vis-a-vis -vis de evoluțiile pozitive ale economiei din Spania din ultimii ani după criza financiară și v-aș aduce aminte de eforturile guvernului lui Marian, uh, Mariano Rajoy, eforturi care au pus bazele acestui succes economic înregistrat acum de Spania. Și acum uh, vă gândiți la posibilitatea anulării unora din uh, reformele introduse de Mariano Rajoy pentru a crea un adevărat uh, viitor economic, este nevoie de uh, reforme. Doar așa vom reuși să sporim veniturile oamenilor și vă aș să nu dați curs dorințelor populiștilor și să păstrați aceste reforme. Al doilea aspect uh, asupra căruia m-aș dori să insist este următorul. Avem tot respectul pentru guvernul nostru, chiar dacă nu părtășim aceleași idei și idealuri uh, politice, însă ne preocupă instabilitatea politică. În acest moment uh, nu ați putut garanta o majoritate parlamentară pentru adoptarea bugetului pe anul 2019. Sunteți una din cele mai importante economii ale Europei, ale zonei euro și o asemenea economie fără un buget stabil nu face decât să contribuie la instabilitate. Tocmai uh, de aceea ne preocupă acest grad suplimentar de instabilitate în Europa. Ați menționat și migrația. Grupul nostru politic, uh, PP-ul, și-a stabilit foarte clar prioritățile. Un plan Marshall pentru Africa, care să ne permită să ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru, însă în același timp, migrația ilegală trebuie să fie oprită. Trebuie să punem capăt modelului de afacere a celor care introduc în mod ilegal uh, oameni în Europa și din, din acest punct de vedere, Spania are o responsabilitate specială în traversările uh, ilegale uh, în Spania s-au dublat în al doilea an consecutiv, ajungând la 57.000 de asemenea cazuri. Deseori se amintește argumentul dificultății um, protejării frontierelor. Um, anul trecut am vizitat cealaltă extremă a Europei, în, uh, în Bulgaria, unde s-a construit uh, pe, mai, pe o distanță de mai mult de 100 de kilometri un gard înalt de 5 metri, care ne demonstrează că acest lucru um, funcționează și în uh, Ceuta și în Meilia există asemenea garduri uh, care protejează uh, frontiera, deci ele sunt utile din acest punct de vedere și ne așteptăm din partea Spaniei să, ne, să apere frontierele europene împotriva migrației ilegale. o formă extremă a extremismului este naționalismul și în, în Spania există un nume concret pentru acest extremism problema din Catalonia. PP-ul susține integritatea teritorială a Spaniei și uh, suntem alături de guvern pentru a proteja uh, această integritate teritorială. Europa și Spania a fost construită respe- prin respectarea uh, statului de drept. Uh, am a uh, fost alături de uh, guvernul Rahoi și vom fi și alături de dumneavoastră dacă va fi cazul din acest punct de vedere. Grupul meu, de exemplu, a votat pentru un vicepreședinte comunist și am refuzat să alegem un vicepreședinte din extrema dreaptă pentru că ne dorim ca naționaliștii să nu și extremiștii să nu aibă un cuvânt important de spus când vine vorba de viitorul Europei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Avem multe de făcut și uh, grupul meu politic și eu personal vă mulțumim pentru determinarea Uh, dovedită pentru viitorul Spaniei. Să sperăm că um, vom lucra împreună pentru viitorul uh, comun al Europei și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră în acest sens. Ancora urlati în aula. Um, am uh, auzit zgomote de dezaprobare în hemiciclu. Um, are cuvântul domnul Udo Bulman din partea uh, Partidului Socialist Democrat. Udo al Parlamentului. Dragă domnule președinte uh, al Guvernului, dragă Pedro, bine ai venit la Parlamentul European. Dear Pedro, I, I cannot help. I cannot help. Dragă Pedro, nu am ce să fac, trebuie să te citesc din nou. Dacă Europa trebuie să fie protejată, dacă Europa trebuie să ne protejeze pe noi și noi trebuie să protejăm Europa. Ce mult mi-aș dori ca acesta să fie motoul tuturor guvernelor europene. Mi-aș dori ca acesta să fie sloganul tuturor liderilor europeni. Acesta să fie noul reper, noul jalon pentru toți cei care au răspundere politică în Europa să fie standardul la care să trebuiască să ne ridicăm cu toții. Din păcate, suntem foarte departe de acest uh, lucru. Tocmai de aceea așteptam cu nerăbdare să vă avem aici, să vă ascultăm, să-ți ascultăm uh, discursul ambițios care a vorbit cu pasiune despre justiție și progres în uh, casa noastră, Europa. Din păcate, situația nu este atât de simplă, stimate domnule coleg Weber, așa cum ne-ați prezentat-o dumneavoastră. Suntem cu toții într-o barcă, Însă, dacă dorim să lucrăm împotriva naționalismului, dacă dorim să evităm situația în care Europa să devină o victimă a extremului de dreaptă, Europa trebuie să se afle în mișcare, trebuie să respecte o anumită dinamică, trebuie să depășim um, blocajul din ultimele decenii, situația în care oamenii așteaptă din partea uh, noastră să le îmbunătățim situația uh, la locul de muncă, pensiile și așa mai departe, pentru că aceasta este, de fapt, problema um, adevărată. Toată lumea spune că suntem cu toții în, în aceeași barcă, însă nimeni nu lucrează la dinamica de care avem nevoie pentru a putea depăși provocările lumii contemporane. Știm și nu știu ce mai așteptăm, pentru că știm uh, că există pe această lume mm, actori politici ca Putin sau ca Trump care um, nu înțeleg, uh, nu doresc să organizeze un model social precum uh, cel din Europa și nu știu de ce, ce anume mai așteptăm, de ce nu uh, demarăm această dinamică de care are nevoie societatea europeană. Și trebuie să spun, trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte mult prezentarea lui Pedro Sanchez pentru că este un program menit să creeze o coeziune în uh, Uniunea Europeană, tocmai în contextul temerilor, fricilor pe care le au europenii în acest moment. Și trebuie să reînvățăm să oferim, să furnizăm rezultate concrete. Cred că Pedro Sanchez a dovedit, ne-a arătat uh, de ce avem nevoie în uh, viitorul mandat legislativ și uh, mi-a plăcut de, de asemenea uh, faptul că această prezentare a fost ținută de șeful de guvern al Spaniei. O țară, și aș dori să subliniez ceva menționat de Franz Timmermans, o țară foarte uh, importantă pentru destinul european, o țară cu o moștenire culturală uh, importantă o țară care a reușit să depășească regimul lui Franco, să treacă de acest regim uh, fascist autoritar care a regăsit forțele demo- uh, democratice pentru a uh, răspunde celor care doreau să o țină într-o perioadă întunecată, fără democrație, o perioadă de oprimare sunt motive um, să avem încredere în uh, Spania și știm că Spania este guvernată acum uh, de oameni bine pregătiți. Programul uh, pe care l-am auzit astăzi este un eco, de fapt, al programului uh, despre care vorbim noi, uh, social-democrații. Uh, Economia este importantă, însă nu putem să discutăm aspecte economice fără să recunoaștem că avem nevoie de o transformare care să salveze în același timp și planeta. Această transformare nu va fi posibilă dacă nu o îi vom convinge și pe oameni de necesitatea sa. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța și mm, experiențele prin care a trebuit să, tre- să treacă domnul Macron. Tocmai de aceea trebuie să convingem oameni și din, din această perspectivă um, justeția și justiția socială sunt foarte importante. Și, în fine, este foarte important de asemenea și cum guvernăm. Și mm, elementele noi care au apărut în politica din uh, Spania mm, sunt foarte interesante. Pedro Sanchez a reușit să construiască un cabinet uh, într-un mod inteligent în care competențele uh, au fost uh, comasate, de exemplu, energia cu mediul uh, înconjurător, uh, cu problema durabilității și în cele din urmă, chiar în cele din urmă s-a transmis un mesaj important privind egalitatea de gen și numirea femeilor în posturi chiar importante. Și aș dori, Pedro Sanchez, să îți mulțumesc pentru această viziune pe care ne-ai prezentat-o astăzi. Per grupul de conservatori. Din partea grupului ECR are cuvântul domnul Henker. Prezident. Domnule președinte, ați uh, vorbit despre viitorul Europei și, pe bună dreptate, cred că v-ați început uh, discursul cu observații legate de Brexit mai înainte, vicepreședintele Comisiei Timmermans a mulțumit soldaților britanici care uh, au ajutat să uh, elibereze țara de naziști. Domnule vicepreședinte, uh, țara mea a fost bombardată în 1944 de britanii și trebuie să recunosc că mă bucură faptul că germanii au pierdut bătălia pentru Anglia. Mă bucur că am pierdut The Battle for Britain bătălia pentru Anglia. Însă, cred că voi fi profund dezamăgit dacă vom pierde această bătălie de a păstra uh, Marea Britanie în Uniunea Europeană. Domnule prim-ministru a spus că Brexitul este o situație în urma căruia nu doar Marea Britanie, dar și Uniunea Europeană vor avea de, de pierdut din punct de vedere economic, politic și moral. Din punct de vedere economic, Brexitul uh, reprezintă alte, în același timp, uh, retragerea concomitentă a 19 alte state membre ale Uniunii Europene uh, în același timp. Din punct de vedere politic este de asemenea un dezastru pentru că Marea Britanie a fost vocea care a susținut rațiunea, subsidiaritatea, competențele, competența și descentralizarea. Și din punct de vedere moral, Um, toată lumea din Parlamentul European a spus că Brexitul de fapt ne sărăcește pe toți și din punct de vedere moral. Uh, în discuțiile anterioare, toată lumea și-a, și-a manifestat regretul față de Brexit, cu excepția celor din stânga mea. Însă nimeni nu a venit cu o propunere concretă uh, care să ne permită să punem capăt Brexitului și cred că a venit momentul să facem așa ceva. Știm că a fost redactată o scrisoare semnată de 109 euro, europarlamentari adresată Marii uh, Britanii cerând să se pună capăt Brexitului, însă această scrisoare poate ar fi trebuit să ne fie adresată nouă, pentru că, așa cum a spus uh, domnul Verhofstadt, nu este vorba doar de o luptă internă în, în uh, Partidul Conservator. Au existat motive reale pentru care oamenii au votat să părăsească Uniunea Europeană. Am, uh, odată cu tratatul de la Lisabona am discutat uh, despre subsidiaritate și, de fapt, nu am ajuns la mai multă subsidiaritate. Prin tratatul de la Lisabona am spus că fiecare țară trebuie să-și asume propriile responsabilități privind propria datorie și, de fapt, ce facem? Socializăm tot mai mult această datorie publică. Deci există motive bune pentru ca Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul să schimbe cursul, să încerce să facă uh, altceva care să funcționeze. Haideți să ne schimbăm strategia, haideți să oferim Marii Brit- Britanii un acord care să îi permite să rămână în Uniunea Europeană. Doamne și domnilor, cred că aceasta este urgența uh, zilei de astăzi, nu să uh, Uh, deplângem și să dăm vina pe Marea Britanie. Depinde de noi să uh, înțelegem că avem o proprie responsabilitate față de Brexit. Deci uh, aș lansa acest apel să oferim un acord Regatului Unit care să-i permită să rămână Uniunea Europeană. Să existe un acord temporar, special, dedicat problemei migrației în loc să dăm întotdeauna vina pe Marea Britanie, ar trebui să recunoaștem că și Europa și Bruxelles reprezintă o parte a problemei și că ar trebui să devină o parte a soluției. Deci haideți să purtăm o nouă bătălie pentru a păstra Marea Britanie. Mulțumesc. În numele grupului politic liberal, domnul Verhofstadt. 4 minute. Am să încerc să vorbesc uh, patru minute pentru că avem un coleg catalan, un coleg uh, bas care doresc să intervină și nu vreau să um, fiu ucis după aceea. Of Spain. Uh, and you have also... Um, este o anumită caracteristică a Spaniei pe care dumneavoastră vă o reprezentați este țara cea mai pro-europeană din Europa, pentru că are curajul de a vorbi despre o Europa federală. Nu sunt foarte mulți dintre colegii dumneavoastră care se perindă pe aici, care au curajul să vorbească despre o Europa federală și nu cred că este accidental că este așa. Cred că atât istoria europeană uh, și, și democrația spaniolă sunt um, întrepătrunse în ultimele zeci de ani um, în uh, domeniul de uh, afacerilor externe, domnul De Vigo, uh, doamna Palacio, Jose, Jose Borel și Miguel Moratino, sunt fost funcționar public, sunt oamenii din Spania care um, sunt în primul rând. între Partidul um, Popular, um, Ciudadanos și PSOE. PSOE este um, partidul cel mai pro-european și cred că este bine. E bine să existe o competiție între partidele naționale, politice, pentru a vedea cine ocupă locul 1 uh, pentru uh, pro-european. Eu sunt puțin frustrat că avem atât de multe dezbateri despre viitorul Europei. De fiecare dată venim, vedem aici un uh, prim-ministru, un președinte de um, guvern sau de stat care vine aici și ne vorbește despre uh, toate politicile europene de care avem nevoie. Politici sociale, fiscale, de migrație, uh, avem nevoie de o armată europeană, ni se spune, și niciodată nu abordăm uh, întrebarea de ce nu s-au întâmplat aceste lucruri până în ziua de azi. Care este obstacolul? De ce întotdeauna suntem prea târziu? Colegii noștri americani în 9 luni pot uh, pune capăt unei frize financiare, o pot aborda cel puțin și noi uh, suntem mult mai lenți. Um, s-au petrecut tragedii teribile în Mediterană și vreau să vă felicit pentru modul în care ați gestionat situația cu refugiații de pe Aquarius, dar haideți să fim uh, uh, sinceri, e vorba de, conse- de consecințele politicilor naționaliste inumane ale domnului Salvini, care stau la originea acestui lucru și lipsa de politici europene sunt la baza acestei crize. De ce nu avem o bază de coastă europeană? De ce încă nu avem uh, un acord în privința reformării um, regulamentului de la Dublin după atâția ani de tragedii în Mediterană. De ce nu avem astăzi o armată europeană? De ce încă ne chinuim să facem reforma zonei euro la 9 ani după începutul uh, crizei financiare. Cred că aceasta este întrebarea principală și sper că dumneavoastră, când veți răspunde peste câteva minute la aceste uh, întrebări, uh, veți aborda acest lucru. Cred că în Uniunea Europeană acum instituțiile nu sunt bune și de aceea rezultatele nu sunt bune. Instituțiile performante duc la rezultate bune. Problema este și repet iar și iar și iar la nesfârșit împreună cu alții dintre dumneavoastră la Uniunea, Europeană există regula unanimității și aceasta este principala problemă care trebuie rezolvată, pentru că unanimitatea este și la Consiliu, pentru că există o mare, un mare dezechilibru între Parlamentul European care decide prin majoritate și Consiliul European care continuă să ia decizii prin unanimitate. Și toate exemplele pe care vi le-am dat um, um explică de ce sunt atât de multe dosare la, se blochează de multe dosare la Consiliu. Uh, Vă rog să purtați această bătălie politică pe care trebuie să o purtăm, pentru că altfel toate vor fi doar dorințe neîndeplinite. Domnule uh, președinte, cred că iată, am reușit să-mi, uh, să-mi păstrez timpul de vorbire. Credeam imposibil. La parola. Are acum doamna Scacher din partea grupului Verzilor. Domnule prim-ministru, mulțumesc mult pentru discursul dumneavoastră, care a fost foarte pro-european, foarte hotărât și mă bucur de acest lucru, pentru că mulți sunt preocupați când vine vorba de viitorul Europei. Multe guverne nu reușesc să progreseze pe calea democrației și a statului de drept în țările lor. Deci ne bucurăm să vedem că lucrurile pot fi făcute și altfel. Doresc să vă felicit pentru unele dintre măsurile pe care le-ați luat în Spania, care um, arată că ați pus în practică dorințele dumneavoastră. De exemplu, um, ați crescut salariul minim la 900 de euro. Acest lucru ajută multe familii care au suferit în trecut de la reducerile, buget, de reducere bugetare, de reformele antisociale, mai ales uh, că ați reformat și sistemul de impozitare. Un adevărat pas înainte. Dorim o adevărată uniune socială și e nevoie de mai multe eforturi uh, în fiecare stat membru. Sperăm că alte țări vor urma exemplul dumneavoastră. În al doilea rând, decizia dumneavoastră ca să sprijiniți familiile pentru a-și pune panouri solare pe um, acoperiș este o inițiativă binevenită. Astfel putem lupta împotriva schimbărilor climatice. Cetățenii pot să participe. Toată lumea trebuie să um, contribuie la salvarea planetei. Avem nevoie de acești uh, pași concreți înainte. În fine, mă bucur uh, Um, că în guvernul dumneavoastră, guvernul dumneavoastră are cea mai mare uh, proporție de femei din Uniunea Europeană. Drepturile femeilor sunt drepturi ale omului și suntem încă departe de o adevărată egalitate de gen, dar trebuie să facem pași înainte. multe state membre se fac pași înapoi nu se promovează suficient drepturile femeilor, drepturile omului și de aceea ne bucurăm că unele guverne pot să dea exemplu cu o agenda ambițioasă spre egalitatea de gen. Situația din Spania cu siguranță nu este ușoară și uh, ați moștenit multe probleme, cum ar fi situația din Catalonia. Uh, modul uh, Mm, în care predecesorul dumneavoastră conservator uh, a abordat problema, nu a făcut decât să înrăutățească conflictul. Acum dosarul este pe biroul dumneavoastră. Este clar că doar o soluție democratică, politică, poate să fie calea de urmat. Asta înseamnă că trebuie să se găsească o soluție și pentru cei care sunt în închisori. Chiar doi foști membri ai grupului nostru sunt acum în închisoare. Acest uh, lucru nu este acceptabil, așa cum au arătat și tribunalele din Bergea și Germania. Vă cerem să inițiați un dialog sincer. Doar cu bunăvoință din ambele părți se poate găsi o soluție care e atât de necesară în Catalonia, în întreaga Spanie și în întreaga Europa. Domnule prim-ministru, ați vorbit despre valorile europene și despre faptul că trebuie să le apărăm cu toții. Sunt foarte preocupată de ce se întâmplă în Andalusia eh, și la modul în care a fost format noul guvern autonom. Ehm, un partid eh, extremist de dreapta a intrat la guvernarea comunității autonome. Și sunt tristă că conservatorii și liberalii sunt de acord cu acest lucru și acest acord permite naționaliștilor să aibă un cuvânt de spus în legătură cu viitorul Andalusiei eh, și mai mult decât atât. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați de acest lucru. Tocmai acum se poate acționa concret. Cu toți, în toate grupurile noastre, trebuie să facem aceste eforturi. Acest acord este o rușine atunci când facem coaliții cu extremiștii, cu naționaliștii, cu extrema dreaptă. Haideți să nu facem acest lucru. Faceți tot ce puteți să faceți pentru a pune capăt acestui acord. Îi sprijinim, pe ce, sprijinim femeile care protestează pentru egalitatea de gen. Violența împotriva femeilor nu trebuie să mai existe în Uniunea Europeană. Aș dori să vă amintesc, domnule prim-ministru, că multe dintre obiectivele pe care le-ați menționat, de altfel toate, egalitatea de gen, um, Europa socială și așa mai departe, sunt obiective care pot fi promovate la nivel european vă sprijinim inițiativele în Consiliu, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în Consiliu și sperăm că și colegii dumneavoastră din Consiliu vă vor urma uh, exemplul. Dacă promovați Europa socială, democratică și ecologică, vă sprijinim. Mulțumesc! Din partea grupului GUE-NGL are cuvântul doamna López Bermejo. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în Parlamentul European și contribuția la dezbaterea europeană. O dezbatere care este acum mai necesară decât uh, nici când, uh, când populismul de extremă dreaptă asaltează Europa, uh, printre care și Spania. Um, fără îndoială, dincolo de faptul că suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește amenințările um, care planează asupra Uniunii Europene, nu pot fi de acord cu soluțiile pe care atât dumneavoastră cât și alți lideri europeni le-au propus Parlamentul. Parlamentul european. În ceea ce privește extrema dreaptă, aceste formații uni de, cu tendințe fasciste trebuie să fie um, combătute și tăiate de la uh, origini. Um, condițiile favorabile sunt uh, create pentru că multe guverne s-au dezis de obligațiile față de clasa muncitoare. Nu este uh, necesar uh, să promovăm politicile neoliberale promovate la Bruxelles. Acestea nu au făcut decât să reducă statul bunăstării. Criza a arătat care sunt problemele existente, iar modul în care a fost gestionată criza este uh, Um, vinovată pentru crearea unor dezechilibre care nu pot continua așa, care sunt insustenabile. Um, faptul că există privilegiați și uh, dezavantajați au creat un dezechilibru teribil. Um, indiferent de culoarea lor politică, guvernele Spaniei au participat la problemă reformele instituționale au dus la reduceri bugetare la, în sectorul de sănătate, la pensii, la uh, persoanele care au nevoie de asistență. Uh, s-au luat măsuri care aduc prejudiciu lucrătorilor. Nu putem permite să se mai întâmple aceste lucruri încă o dată. S-a creat furtuna perfectă pentru că extrema dreaptă să profite de um, condiția uh, de fără apărare a majorității sociale și oferă soluții și inamici falși. Domnule Sanchez, uh, Uniunea Europeană are acum peste 140 de milioane de oameni săraci și lucrători cu contracte precare. Uh, acest lucru este o consecință a simetriei teritoriale a modelului productiv cu care este pedepsit sudul Europei. Această situație ne, uh, ne condamnă uh, la modele subsidiare bazate pe mână de lucru foarte ieftină și fără valoare adăugată. E vorba de oameni mulți care au contracte de lucru care atârnă de un fir de ață sau în cadrul companiei Alcoa, Amazon și altele au sunt privilegiate în ciuda cetățenilor. Am pus uh, interesele multinaționalelor înaintea intereselor cetățenilor. Indiferent unde trăiesc cetățenii, Uh, aceștia ar trebui să fie pe primul plan. De aceea trebuie să fie promovate politici publice care să promoveze locurile de muncă de calitate și care să împiedice exploatarea uh, laborală în orice stat membru al Uniunii Europene, pentru că până acum libera circulație a capitalelor a mers uh, în paralel cu libera circulație a sărăciei și a inegalității. Nu uh, continuați să bateți palma cu dreapta pe politicile economice. Nu uh, continuați să faceți alianțe sterile. Atacați uh, problemele um, care um, um, afectează plața, pia, clasa lucrătoare. Avem nevoie de angajamente pentru ca politica socială să devină axa politicilor europene. Veți forța lucrurile pentru ca Cartea Socială Europeană să fie ratificată? Aceasta reprezintă un bun contract social. Uh, trebuie ca politica socială a Uniunii Europene să nu fie uh, o contradicție, precum se întâmplă în Sahara Occidentală și în Palestina. Um, trebuie um, să nu permitem să fie amenințată, cum este acum, egalitatea între femei și bărtați. Nu ne vom opri, vom lupta în continuare pentru a ne apăra interesele ca femei. Mulțumesc! În numele grupului EFDD are cuvântul doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule prim-ministru, mulțumesc că sunteți astăzi aici alături de noi în spaniolă. Este uh, Um, a 15-a dezbatere privind viitorul Uniunii Europene pe care le avem aici uh, în Uniunea Europeană și pentru a 15-a oară trebuie să recunoaștem că Europa trece prin dificultăți și trebuie să ne întrebăm de ce. Răspunsul este același. Politici greșite duc la uh, multă injustiție. Vă dau câteva exemple. Politicile de austeritate au făcut mult rău în societățile noastre. Ieri, președintele Juncker a spus aici în hemiciclu că, într-adevăr, politicile de austeritate au uh, um, avut și consecințe negative. Se spune, e mai bine mai târziu decât niciodată să se recunoască acest lucru. Adevărul este că s-au creat economii care au redus protecția lucrătorilor și a categoriilor cel mai defavorizate. Uh, Astfel s-au creat multe dificultăți pentru cetățenii noștri. Vorbim despre justiția socială, despre respectarea demnității umane, despre drama sărăciei, despre șomaj și excluziunea socială pe care o trăiesc milioane de cetățeni. Asta nu înseamnă a fi populiști, înseamnă uh, a recunoaște realitatea și, de a propune, și a propune soluții. Juncker și alți comisari se bucură de ultimele luni în comisie pentru că următoarele alegeri vor aduce un vânt de schimbare, uh, nu doar aici în Parlament, ci și în Comisie. O altă politică greșită este politica migratorie. Aici, eșecul Uniunii Europene, o Uniune doar cu numele și nu o Uniune în fapte, este evident lipsa de politică comună în legătură cu împărțirea echitabilă a responsabilităților și în legătură cu solidaritatea în politica migrației între statele membre au împiedicat reforma sistemului european de azil. Aceste principii sunt înscrise în articolul 80 din tratat, uh, dar egoismele naționale au fost mai puternice lipsa de soluții în gestionarea fructurilor, fluxurilor migratorii înseamnă că doar statele de frontieră trebuie să se descurce singure. Eșecul Uniunii Europene în aceste politici are un impact extrem de mare asupra drepturilor fundamentale și costurile sociale și economice sunt estimate la 49 de milioane de euro pe an, conform unui studiu. Um, dacă am dat aceste două exemple, nu este din întâmplare. Spania și Italia sunt țări din zona mediteraneană care au interese similare în gestionarea fluxurilor migratorii sau în domeniul economic. Um, reprezentăm forțe politice diferite, dar țările noastre trebuie să colaboreze pentru a lupta împotriva austerității și pentru a găsi soluții la criza migratorie toată Uniunea Europeană trebuie să uh, fie mai activă în aceste domenii. Dragi colegi, trebuie să dăm alte semnale cetățenilor. Cetățenii ne cer fapte, ne cer soluții concrete. Am putea începe printr-o uh, luptă împotriva banilor risipiți în Uniunea Europeană, mai ales aici în Parlamentul cu cele trei uh, Uh, cu cele trei clădiri în trei state diferente. Faptul că venim aici la Strasburg înseamnă uh, că risipim 200 de milioane de euro pe an. Cum e posibil să justificăm aceste sume enorme în fața cetățenilor? Nu se poate așa ceva dragi colegi, trebuie uh, să uh, cerem să nu se mai risipească astfel banii. Um, democrația nu este un privilegiu. Dragi colegi, domnule prim-ministru, pe de o parte avem austeritatea, dar avem și această risipă de bani. Pe de altă parte avem cetățenii care ne cer schimbare. Oamenii trebuie să fie în centrul politicilor și deciziilor Uniunii Europene respectarea drepturilor și bunăstarea cetățenilor noștri trebuie să fie în centru. Nu putem să ne sacrificăm cetățenii în numele unor interese economice și financiare în avantajul doar unor oameni. Mulțumesc! De... În numele grupului Enel are cuvântul domnul B. Premier ministru, Domnule prim-ministru, cu mai puțin un an în urmă, accidental v-ați regăsit ca lider al Spaniei și asta numai grație scandalului care l-a împroșcat pe Mariano Rajoy. Sosirea dumneavoastră a fost miraculoasă pentru Partidul Socialist Spaniol, care nu are decât 80 de um, locuri în Camera Deputaților. Dar sunteți un dezastru pentru spanioli, care suferați de politica dumneavoastră. Primul dumneavoastră gest politic a fost să primiți Aquarius, o navă al unui ONG franco-german care care face bani susținând eh, imigrația clandestină în Mediterană. Practic, ei abuzează de naivitatea europenilor, pentru că traficanții de uh, migranți sunt mari beneficiari. Uh, astfel de ONG-uri le permit să facă economie la carburanți uh, și Macron cu Merkel uh, bucuroși de această susținere nesperată la nebunească lor politică migratorie, s-au grăbit să vă felicităm. Vara trecută ați, v-ați întâlnit de două ori cu doamna Merkel, a doua oară chiar la rezidența dumneavoastră privată din Andalusia, fără să consultați pe spaniol. Ați încheiat un acord cu cancelara pentru a recupera excesul de migranți de care ea vrea acum să se debaraseze după ce și-a deschis nechipzuit frontierele în 2015. În zelul dumneavoastră nici măcar nu v-ați dat seama că ați tratat tratat între timp Marocul ca o țară subdezvoltată, uh, atunci când vorbeați de un ambis de inegalități. Predecesorii dumneavoastră au uh, conchis mai multe acorduri, în schimb, cu această țară care e cea mai stabilă și prosperă din Maghreb inclusiv un uh, acord de readmisie a imigranților ilegali, știut fiind că doar 14 km uh, despart Spania de Maroc. Dar după ce ați primit acești imigranți clandestini, ei ce-au făcut? S-au precipitat la ușile dumneavoastră și atunci am constatat scene haotice care au uh, uh, atacat Seuta și Melilia, uh, atacându-i adesea pe uh, vame și cu armele. Uh, sunteți supus la Berlin, dar sunteți supus și la Bruxelles și asta de mult timp. În 2011, um, Partidul Socialist, sub impulsul dumneavoastră, a decis o modificare majoră a Constituției spaniole. De atunci, Orice guvern spaniol este constrâns de propria Constituție să respecte uh, recomandările bugetare ale Comisiei Europene. Dar poporul spaniol se trezește. De la începutul lui decembrie, un partid pe care prietenii dumneavoastră îl trata, îl trata cu condescendență a reușit să uh, câștige în Andaluzia. Vorbesc de Vox, care uh, a dat afară în sfârșit socialiștii care uh, țineau această regiune în mâini de 40 de ani. Santiago Abascal vă pune în fața propriilor responsabilități. În 2018, din cauza dumneavoastră, Intrările de migranți au crescut cu 129% comparativ cu 2017. Invers, în Italia lui Matteo Salvini, Imigrația ilegală a scăzut cu 95% pentru că mesajul acolo e clar. Italienii nu mai suportă să le fie încălcate legile uh, prin sosirea de migranți ilegali. Asta cu atât mai mult cu cât mafia, cea adevărată, cea împotriva cărea Matteo Salvini luptă, exploatează mizeria umană și un articol recent din Guardian arăta că Traficul de migranți este mult mai rentabil decât traficul de droguri, ca să nu mai vorbim de multinaționalele care adesea se bucură de sosirea unei mâini de lucru foarte ieftine. Domnule prim-ministru, rezolvarea problemei migratorii nu e decât o treabă de voință politică, căci Guardia Civil numără oameni la fel de competenți și determinați ca uh, omologilor italieni. Dar, în loc să vă bazați pe ei, ați preferat să anunțați înainte de Crăciun crearea unui fond special dedicat integrării migranților. Eu prezic că spaniolii nu o să mai suporte prea mult irresponsabilitatea dumneavoastră.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 dori să felicit Spania pentru comemorarea a 40 de ani de la Constituția care a fost adoptată. Domnul Verhofstadt a considerat că prezentarea dumneavoastră este o exprimare a doctrinei federaliste pentru Europa. Eu cred că Europa, proiectul european, are nevoie de o abordare pragmatică de un, o mai mare respectare a uh, statelor membre și um, cred că principiul sub, subsidiarității ar fi trebuit să se regăsească mai des în prezentarea dumneavoastră. Solidaritatea, pe de altă parte, este un concept care ar trebui să fie mai bine definit. Solidaritatea înseamnă să-i ajuți pe cei care au nevoie de uh, ajutor. Dacă uh, au aj- pe cei care au ajuns într-o situație dificilă fără să fie vina lor. Însă solidaritatea nu înseamnă să-i ajuți pe cei care um, și-au risipit uh, propriile resurse, de exemplu. Sper că Spania va rămâne un partener uh, practic, pragmatic uh, pentru a construi astfel uh, proiectul european mai mult decât uh, ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc. Guvernul de Spania tiene la palabra para contestar a las are cuvântul acum domnul prim-ministru spaniol pentru a răspunde la aceste prime intervenții. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi și uh, mulțumesc și pentru tonul acestei uh, dezbateri care uh, s-a aprins și um, cu fiecare intervenție. Dacă îmi permit președinții grupurilor politice, am să vă răspund în grup și nu personal, pentru că am, ar dura prea mult răspunsul la întrebările dumneavoastră. Ideea centrală a intervenției este că trebuie să protejăm Europa pentru că Europa să ne protejeze la rândul ei. Uh, acest uh, lucru s-a regăsit în intervențiile principalelor grupuri uh, parlamentare. Cu toții suntem de acord că trebuie să protejăm Europa, indiferent de discrepanțele noastre ideologice. Întrebarea este în ce sens, care să fie orientarea noastră. Vreau să mă refer în primul rând la migrație. Domnului Weber, Weber vreau să-i spun că e bine că uh, ne transmite opiniile PP-ului din Spania, însă să știți că uh, migrația nu este un fenomen care a apărut în iunie când a luat uh, puterea guvernul socialist. Ceea ce a adus, am adus noi a fost politica de migrație, nu migrația în sine. Și până atunci, până am venit noi la putere, nu exista o politică de migrație. Vreau să le spun celorlalți colegi că noi am știut întotdeauna și tocmai de aceea am și permis uh, să oferim Valenția ca port sigur pentru Aquarius, uh, că uh, provocarea migrației ne oferă tuturor statelor membre o poziție comună, împărtășită, bazată pe două axe. În primul rând, răspunderea și, doi, solidaritatea. Uh, Guvernul spaniol apără o politică externă uh, precum cea descrisă de vicepreședintele Comisiei Europene. Deci noi vrem să dăm resurse economice pentru a dezvolta și a promova Africa. Apărăm colaborarea bilaterală cu multe țări de tranzit și de origine a migrației. În șapte uh, luni am uh, am consolidat dialogul cu Maroc, cu Mauritania, cu toate țările Sahelului, în interesul întregii Uniuni Europene. Și ca să vă faceți o idee, de mulți ani Spania are politici de returnare cu Maroc, cu Mauritania și cu alte, multe alte state din Africa și din Sahel. Am fost recent în Mali, unde am promovat redeschiderea unei politici voluntare de returnare um, pentru cetățenii um, din Mali care trăiesc acum în Spania. Politicile uh, de returnare sunt promovate de guvernul spaniol. Noi ne consolidăm și politicile de frontieră și, fără îndoială, consolidăm și politicile de integrare, pentru că considerăm că este important să le consolidăm și să uh, consolidăm poziția migranților din continentul nostru. Și, fără niciun fel de îndoială, vreau să vă transmit următorul lucru. Desigur, guvernul spaniol dorește să se reformeze sistemul comun de azil european și să nu se pună sub semnul întrebării spațiul Schengen M-a îngrijorat faptul că partidele minoritare nu uh, fac acest lucru. Au făcut-o partidele care sunt parte din grupuri mari politice din Parlamentul European, precum Partidul Popular. Și de aceea nu putem face niciun pas înapoi. De aceea mă preocupă uh, Um, problema și vorbind despre extrema dreaptă, nu mă îngrijorează existența și prezența extremei drepte. Mă îngrijorează cum, foarte subtil, aceasta ne condiționează discursul politicilor care înainte erau europene și care doreau să se consolideze proiectul european. Acest guvern și, desigur, vreau să recunosc strălucirea ca orator a domnului Verhofstadt. Acest guvern, desigur, um, sprijină aprobarea cadrului financiar multianual. Am apărat acest lucru în Consiliul European și nu numai eu, ci și fostul guvern cu președintele Rahoi uh, în frunte. Credem că era bine să se aprobe CFM-ul înainte de alegeri, pentru că politica agricolă, cea de coeziune, dar și cea de migrație și cele legate de știință și inovare sunt importante. Domnule Weber, nu vă îngrijorați, în aprilie probabil că vom uh, aproba bugetul. Administrația anterioară, cu domnul Rahoi în frunte, a uh, prezentat în aprilie bugetul la Camera Deputaților. Nu vreau uh, să vă spun că vom fi la timp, ci vom, fi, vom ajunge înainte și vom face lucrul înainte de timp. Eu cred că vom avea bugete bune, nu doar pentru partea socială. Creștem semnificativ uh, partidele bugetare legate de redistribuire și venim cu formule inovatoare în ceea ce privește justiția fiscală, precum taxarea marilor corporații tehnologice, crearea unui un impozit pe tranzacțiile financiare, care sunt fără îndoială unele dintre măsurile propuse chiar de dumneavoastră aici și noi le conducem uh, la nivel uh, național. permiteți-mi să mă refer și la Catalunia, pentru că doamna Keller s-a referit la acest subiect. Din 2014, din 2014, în Catalunia au avut loc 5 sesiuni, 5 alegeri, în legătură cu 3 procese electorale autonome și apoi două referendumuri care încălcau um, Constituția și statutul uh, de autonomie al Catalunia. Care au fost rezultatele acestor voturi și acestor referendum, referendumuri în cadrul statal spaniol? 48% cel mult din societatea catalană a uh, sprijinit independentiști și 52% nu au sprijinit aceste formațiuni. Prima concluzie este, prin urmare, că independentismul în Catalunia nu are majoritate socială. Are o majoritate parlamentară care rezultă din legea electorală, însă social vorbind nu au majoritatea. 52% din uh, societatea catalană nu sprijină independența trebuie să recunoască independentismul că nu există o majoritate socială în Catalunia. Nu poate impune, prin urmare, un proiect politic unei majorități care îi spune, în repetate rânduri din 2014, într-una că nu îi împărtășește această uh, uh, idee de uh, independență. În al doilea rând, este evident că nu doar în Catalunia, ci în toată Europa, chiar și în Bavaria, în Al Germania sau dacă mergem în Veneto, în Italia, uh, Uh, sau în Corsica, în Franța, există tensiuni teritoriale, există mișcări de fragmentare teritorială, de descompunere a ceea ce reprezenta uh, mai de mult uh, stat-națiune. Ce s-a întâmplat în Catalunia uh, poate fi comparat cu ce s-a întâmplat în Bavaria sau în Veneto, când uh, mai multe formațiuni politice au uh, apărat uh, independența Bavariei de Germania sau Veneto de Italia. Când s-a pronunțat Curtea Constituțională sau Curtea Supremă în Italia cu cazul Veneto sau în Germania cu cazul Bavariei, aceste forțe independentiste au spus vom respecta aceste sentințe. În Spania n-a fost așa. De ce, deși Curtea Constituțională a dat mai multe sentințe, uh, formațiunile independentiste uh, nu fac decât să uh, pronunțe independența um, independent, în ciuda Constituției și statutul autonomic. Deci nu au respectat forțele independentiste mandatul constituțional, pentru că nu au recunoscut nici Constituția regională și nici cea statală. În al treilea rând, este evident că din anul 2010 Catalunia are o Constituție regională, un statut autonom, care de fapt nu a fost votat de societatea catalană. Aceasta este într-adevăr o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Statul spaniol cunoaște, conștient, este de asemenea sigur că în ultimii 10 ani, partidele politice din opoziție folosesc Catalunia pentru a se opune uh, guvernului socialist. Și când sunt la guvernare, nu fac decât să impună, să ne ceară nouă Partidul Socialist uh, le, loialitatea. Noi vom fi loiali nu guvernului uh, uh dintr-un anumit moment, ci față de statul spaniol. Uh, Spania este o țară care are un nivel de descentralizare economică, socială, culturală și în recunoașterea limbilor vorbite. În programele educaționale uh, de care se bucură copiii din comunități um, care au un sentiment național puternic, foarte important, nivelul de descentralizare este foarte important. Spania este considerată pe locul 2 ca nivel de descentralizare din întreaga lume de organisme independente. Cred că este evident că independentiștii din Catalunia trebuie să deschidă un dialog sincer, să recunoască um, că majoritatea în Catalunia nu este naționalistă. Deci trebuie ca Catalunia să discute cu Catalunia, iar guvernul spaniol trebuie să faciliteze acest dialog între cele două dimensiuni care există acum în Catalunia, dimensiunea naționalistă și cea nenaționalistă. Și da, pot să vă garantez un lucru, că, spre deosebire de trecut, guvernul spaniol de această dată are o dorință foarte fermă de a rezolva prin dialog și cu respectarea Constituției și statutului autonomic situația din Catalunia. Dar, în primul rând, independentiștii din Catalunia trebuie să recunoască, o, în primul rând, că nu au majoritate socială și, doi, că trebuie să vorbească cu majoritatea societății catalane care dorește un nou acord pentru a ieși din această uh, buclă, um, din acest cerc vicios în care continuă de 10 ani. Problema în Catalunia nu este independența, ci convi- conviețuirea. Finalmente, Finalmente, usted... În uh, încheiere, domnul Weber, v-ați uh, referit la moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură a avut un mandat uh, care a însemnat regenerarea democratică în țara noastră. Ce s-a întâmplat în Andaluzia cu PP-ul, grupul liberalilor și frații Frontului Național este un pas înapoi, o involuție uh, Uh, drepturi uh, care au fost obținute în ultimii ani uh, pierd teren și mă refer aici la lupta împotriva violenței de gen și egalitatea între femei și bărbați. S-a încălcat o frontieră în Europa, o linie roșie, și anume că nu trebuie să se încheie alianțe cu extrema dreaptă. Noi niciodată nu vom face acest lucru. Oricum, doamnelor și domnilor deputați, vreau să vă spun că um, guvernul spaniol dorește să consolideze Europa. Acestea sunt propunerile noastre. Ne bazăm pe strategia de egalitate de gen. Combatem precarietatea laborală, garanția infantilă, garanția pentru tineri, toate acestea legate de consolidarea și protecția Europei, care, la rândul ei, să protejeze pe cei mai vulnerabili. Aici este reprezentat și Partidul uh, Socialist Spaniol. Domnule Verhofstadt, sunteți de mult mai mult timp în Parlamentul European. Eu sunt doar uh, de șapte luni în uh, fruntea guvernului spaniol. Cred că dumneavoastră îmi puteți împărtăși experiența dumneavoastră de frustrare. Cred că în intervenția mea m-am referit la anumite posibile soluționări a faptului că nu se merge destul de repede în anumite domenii, precum politica externă. Aceste lucruri uh, impun schimbările procedurilor de luare a decizie la Parlament și uh, Comisie. De aceea, de aici, uh, și eu susțin să nu se recurgă la unanimitate în chestiuni atât de importante precum cele la care v-ați referit înainte. Trebuie Um, să se schimbe tratatul pentru anumite chestiuni, dar în alte chestiuni nu trebuie modificat tratatul. V-ați uh, referit la domnul Borel. Într-adevăr, trebuie să um, folosim clauzele pasarelă pentru a consolida caracterul global al continentului nostru și al Uniunii Europene în domeniul politicii externe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Începem acum Catch the Eye um, votul are loc mai târziu decât prevăzut inițial, vă rog să respectați timpul, un minut fiecare. Cu cât vă respectați mai bine timpul, cu atât uh, pot să ia cuvântul mai mulți colegi. Avem peste 150 de solicitări. Are cuvântul acum mai întâi domnul González Pons. Președinte. Domnule președinte, domnule prim-ministru, trăim uh, o perioadă în care veștile false, fake news, Uh, sunt la ordinea zilei, dar uh, s-au făcut și anunțuri false. Uh, pe de o parte, unii spun niciodată nu voi ajunge la un acord cu extremiștii și apoi să se facă astfel de acorduri să se anunțe că bugetul se poate aproba doar dacă se fac acorduri cu extrema stângă și dreaptă. Um, nu ați vorbit despre unitatea Spaniei, nu ați apărat statul de drept în Spania. Uh, um, aceste panouri galbene spun ceva despre Catalonia. Nu e vorba de independență, e vorba de conviețuire. Tribunalul uh, uh, Suprem începe un caz de rebeliune, în, să judece un caz de rebeliune în Spania. E vorba despre statul de drept în țara noastră. Vă spun acest lucru în calitate de deputat spaniol. De doi ani inclusiv deputați din partidul dumneavoastră, aici apărăm uh, unitatea Spaniei cu convingere. Nu e vorba aici uh, doar de postul dumneavoastră, e vorba de convingere. Uh, și, din păcate, pentru interesele uh, țării noastre, nu ați reușit să faceți acest lucru. Noi facem. Nu ne e ușor, uh, dar rezistăm. Onoreule Garcia Perez. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Garcia Perez. Sanchez. Domnule președinte Sanchez, este un moment delicat pentru Europa să ascult discursul dumneavoastră cu un angajament ferm uh, față de valorile europene este o gură de aer proaspăt pentru aceia dintre noi care considerăm că soluția la problemele noastre uh, o reprezintă Europa. O mai multă Europa și Europa mai bună. Sunt și oameni care nu rezistă ten- tentației uh, de a veni cu argumentele Madridului pentru a um, primi puncte um, pentru partidele uh, lor politice, dar nu respectăm uh, suficient Europa dacă nu folosim acest spațiu, inima Europei, pentru a vorbi despre modul în care putem rezolva uh, problemele oamenilor. Mai multă justiție socială, mai mult echilibru, evitarea dezechilibrelor și inegalităților, uh, progresarea pentru Europa cu egalitate între bărbați și femei. Să fim capabili să ne uităm în ochii oamenilor și să le spunem în Europa este soluția problemelor dumneavoastră. Acesta este angajamentul europeiștilor, socialdemocraților și vom, uh, ne vom lupta um, pentru a apăra o Europa mai bună și mai puternică um, care se măsoară după bunăstarea persoanelor și care apără proiectul european. Vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, aveți uh, un guvern în uh, miezul Europei care apără valorile fundamentale ale proiectului european. Sarbatti. Are cuvântul uh, domnul Sarbati. Ferdinand Asalma, un mare social-democrat, a spus că politica începe prin examinarea realității. Ieri am uh, comemorat uh, moneda euro și am asistat, am auzit șase discursuri care nu au avut nicio legătură cu realitatea. Au fost intervenții uh, pur teoretice și domnule, preș- domnule uh, prim-ministru a spus că vă doriți o Europa socia- socială. O Europa socială este cea care dă perspective de viitor tinerilor. Și trebuie să ne întrebăm de ce zona euro este zona în care se înregistrează cea mai lentă rată de creștere economică din lume. De ce este acest lucru? Um, este minunat programul de investiții, a domnului Juncker, însă avem nevoie de investiții private mai multe. Și de ce nu există mai multe investiții private? Pentru că uh, Există această divizare în Europa, reprezentată de, de introducerea monedei euro. În uh, Germania lucrurile se, de, se desfășoară foarte bine din punct de vedere economic și, pe de altă parte, în restul Europei sau în o mare parte a Europei există, din păcate, precariat și nu aceasta este Europa pe care o dorim. Domnul Nart. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, avem de a face cu amenințarea în creștere a populiștilor și a separatistilor Eh, dar nu e suficient să-i condamnăm. Trebuie să găsim soluții eficiente cauzei fenomenului. E vorba de schimbarea paradigmei, e vorba eh, de economia care a erodat bazele democrației. Astăzi avem eh, poziții doctrinare, nu soluții reale și avem mai multă uh, doctrină decât politică. Separatiștii sau extremiștii de stânga și de dreapta încearcă să distrugă și să slăbească Europa. Astăzi, în fața populismului și separatismului, cei care credem în Europa și dorim să construim în continuare Uniunea Europeană, trebuie să o apărăm și trebuie să fim uniți. Trebuie să amintim celor care cred că problema Cataloniei este doar a catalanilor, trebuie să amintim că în Catalonia primul partid crede în unitatea Spaniei. E vorba de Ciudadanos, nu e vorba de separatiști. Ne-am săturat de excluziune și de folosirea sectară a uh, bunurilor tuturor cu toții trebuie să apărăm valorile comune. Trebuie mai mult ca niciodată să promovăm egalitatea, solidaritatea și unitatea. Domnule prim-ministru, trebuie, acest lucru este valabil pentru Europa, dar și pentru Spania. Onoreule Bove. Are cuvântul acum domnul Bove. Monsieur le Président. Domnule președinte al Guvernului Spaniol, 5 noiembrie anul trecut, am vizitat pe foștii mei colegi din Parlamentul European, care astăzi sunt în închisoare, în închisori spaniole. E imaginabil oare astăzi să ne regăsim într-o astfel de situație? Ca oameni care au fost aleși mai întâi la nivel european, apoi în Catalunia, în mod legal, să fie aruncați în închisoare pentru ideile lor politice. În acest Parlament, în repetate rânduri, am denunțat politicile iliberale ale domnului Orban, politicile iliberale ale Poloniei. Am acuzat pe bună dreptate atacurile potriva drepturilor umane în alte state europene. Ei bine, Spania, din cauza Constituției sale și a politicii purtate în Catalunia, este Spania oare pe cale să se alăture acestei categorii de țări? Mi-ar părea foarte rău. Am fost atent la discursul dumneavoastră, dar cum se face astăzi că persoane, deputați, membri de guverne regionale și responsabil, asociativ să fie în închisoare. Am auzit apelul dumneavoastră la dialog și sunt de acord, dar dacă vrem să dialogăm, nu putem să o facem cu oameni care sunt în închisoare. Aceste persoane trebuie eliberate și abia atunci vom putea discuta. Și niciuna din aceste persoane nu a decis la niciun moment să nu și asume responsabilitățile, chiar și în fața unui tribunal, dacă e necesar. Vă rog să eliberați aceste persoane și atunci veți îndeplini într-adevăr un act democratic. Je vous rappelle qu'il faut respecter le système d'ont. Si vous parlez... Vă reamintesc că trebuie să respectați sistemul DONT. Dacă uh, vorbiți două minute în loc de unu, uh, colegii din uh, grupul dumneavoastră politic vor pierde același timp. Domnul Urban Crespo acum. Senor Sanchez. Domnule Sanchez, Guvernul dumneavoastră a început primind Aquarius și la șase luni mai târziu a blocat Open Arms-ul în Barcelona. Spre bucuria faștișilor precum Salvini, ați uh, promis că veți face derogări de la legea Căluși care oprește libertatea presei uh, și uh, ea rămâne în picioare. Ați promis să faceți derogări de la reforma Um, uh, legii muncii și iată că Alcoa și alte uh, întreprinderi care primesc beneficii uh, concediază în continuare foarte mulți oameni. Ați promis că veți impozita băncile și iată că um, acest impus n-a venit niciodată. Ați promis să spargeți uh, bula uh, chiriilor, însă oamenii rămân fără case și vulturii câștigă. Um, problema, domnule Sanchez, este că dacă socialiștii, uh, dacă sau nu, socialiștii vor continua să fie complicii politicilor neoliberale. Ehm, în uh, Andaluzia avansează un val reacționar și avem nevoie de o întoarcere la 180 de grade a politicilor de reduceri bugetare care servesc doar elitelor. Este urgent să întoarcem pagina în Europa, să schimbăm lucrurile aici și să știți că, um, trebuie, că rămânem fără timp. Trebuie să ne implicăm. Are cuvântul uh, domnul Garmouth, Dartmouth. Um, voi sprijini uh, ceea ce a spus domnul Bove în legătură cu uh, prizonierii catalani care uh, au fost uh, un an în detenție provizorie. E vorba de deținuți politici, prizonieri politici și totuși Comisia Europeană nu face nimic, nici Consiliul nu face nimic. Uh, Parlamentul, o instituție europeană, nu spune nimic și chiar domnul Fărșhofstadt păstrează tăcerea. Valorile europene despre care auzim în fiecare zi sunt uitate și ne întrebăm de ce. Cel mai probabil pentru că sprijinul pentru că guvernul eh, spaniol sprijină proiectul european. Și mm, într-un fel acest lucru justifică faptul că există prizonieri politici. Um, ipocrizia este extrem de greu de acceptat și uh, v-aș uh, sugera să vă uitați în oglindă și să începeți să faceți campanie pentru că acești prizonieri politici să fie eliberați. Are cuvântul acum domnul Epidideus. Grazie, președinte. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule prim-ministru. Aș dori să vă adresez seria de întrebări. Care sunt măsurile practice pe care le veți uh, lua pentru ca țara dumneavoastră, Spania, Italia și țara mea de origine, Grecia, să nu mai fie zone în care rămân uh, migranți? Ați spus că susțineți crearea unei uh, armate europene. Însă, pentru a justifica sporirea cheltuielilor uh, militare, trebuie să găsim un uh, inamic care amenință Europa. Ați putea să ne spuneți care este acest inamic al uh, Europei, pentru că eu cred uh, că în acest moment doar Grecia și Cipru ar fi amenințate de Turcia. Ați spus de asemenea că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de uh, posibilitatea de a interveni dincolo de uh, frontierele proprii. Ace- a, acesta credeți că ar trebui să fie rolul Europei pe viitor, să devină un polițist global? A spus de asemenea că trebuie să se renunțe la votul în unanimitate în Consiliu, însă acest lucru ar însemna ca statele membre, inclusiv statul dumneavoastră, să aibă o influență redusă în uh, Consiliu. Chiar puteți să vă închipuiți că există o asemenea situație? Doamna de Lange. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru acest ministru foarte constructiv. Este clar că Spania este un partener uh, fiabil în Europa și că veți uh, și Europa va fi un uh, partener fiabil pentru Spania. Da, vom continua garanția pentru tineret, politica de coeziune și așa mai departe, dar să fie clar, răspunderea pentru Europa socială începe acasă. Să um, cerem o schemă pentru șomaj pentru a îndepărta atenția de ce faceți dumneavoastră în țara dumneavoastră nu este o strategie foarte bună. Uh, din fericire, uh, Spania stă pe uh, umerii giganților, are o situație economică bună, mulțumită muncii guvernelor anterioare. Haideți să continuăm această muncă, dar să nu îngreunăm generațiile viitoare cu nivelul de datorie insustenabilă. Răspunderea și solidaritatea merg mână în mână și pe această bază aștept cu interes să lucrăm în continuare cu Spania. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Lopez Isturiz. Domnule Sanchez, iată, vorbim aici despre viitorul Europei și nu am înțeles de, că, de ce, spre sfârșitul discursului dumneavoastră, ați făcut uh, un meeting, meeting electoral de sprijin uh, domnului Timmermans, candidatul uh, socialist uh, uh, la postul de președinte al uh, Comisiei. Uh, Uh, nu înțeleg uh, de ce sprijiniți dictaturile uh, actuale din Venezuela și Cuba? Veți cere sancțiuni împotriva regimului din Cuba și Venezuela sau veți continua să nu faceți nimic? Dorim să știm dacă situația se va schimba. Uh, vorbiți despre uh, faptul că sprijiniți democrația europeană. Dați dovadă că sunteți europeist în Consiliul European. Nu mai sprijiniți regimului Maduro sau lui Castro pentru că Castro continuă să conducă Cuba. Uh, sunt, uh, e, prizonierii politici din Cuba și Venezuela trebuie eliberați. Trebuie să cereți acest lucru în Consiliu dacă uh, tot sunteți european convins. Onoreule Blanco Lopez. Are cuvântul acum domnul Blanco Lopez. Mucha, mucha gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Esteban González Pons, să fii patriot nu uh, consistă în a striga trească Spania, ci în uh, respectarea valorilor constituționale și europene și nu uh, a merge de mânuță cu cei care vor să le distrugă. Ați avut oportunitatea să demonstrați aici că sunteți patriot spaniol, sprijinind guvernul Spaniei, ca întotdeauna Uh, au făcut socialiștii în uh, Parlamentul European când Spania a fost amenințată. Și dumneavoastră veneați să ne cereți ajutorul. Dar vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră ați ajuns uh, la guvernarea Spaniei spunând se rupe Spania în bucăți. Ați a lăsat însă Spania mai divizată decât oricând, cu mai mulți independenți de oricând. După două guvern- referendumuri legale care au avut loc când guvernați dumneavoastră și când oamenii nu mai știu să trăiască împreună bună. Um, nu contribuiți la crearea spațiilor de, um, de, conviven, de convivență, de trai împreună, așa cum face guvernul spaniol. Domnul Tomasi cere cuvântul. gospodine predsjedavajući poštovani premijeru hvala Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție la această dezbatere. Încă de la referendumul pentru Brexit, UE s-a concentrat pe tot mai multă integrare politică, iar alegerea lui Trump în America ne-a pic și mai mult în această direcție. Mă bucur că ați vorbit despre provocările uh, în calea integrării politice, bună oară, dreptul la muncă, uh, această noțiune a unei Europe sociale. Europa ar trebui să rămână o fortăreață pentru dreptul muncii, dar dacă dorește să rămână și competitivă la nivel global, nu trebuie să introducă un impozite mai mari și regulamente extreme. Ne vom confrunta cu o nouă recesiune și tocmai de aceea trebuie să ne ocupăm și de cheltuielile publice. De mult timp, această problema deficitului este o provocare președinte. Doamna Bilbao Barandica, mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule Sanchez uh, democrația trebuie să aducă un model de, democrație, de dezvoltare economică cu un suflet. Trebuie să respecte ființa umană. Um, Partidul Naționalist Basc dorește acest lucru încă din anii 30 ai secolului trecut. Suntem dispuși să aducem stabilitate în Uniune să contribuim uh, um, la un stat care se confundă cu patru provocări. Transformarea sistemului de dezvoltare, dezvoltarea sistemului social, um, proiecte cu valoare adăugată europeană și politici de convițuire pe baza dialogului politic. Avem probleme complexe și salutăm voirea, uh, voința dumneavoastră de a nu găsi soluții simpliște um, în clipuri de 30 de secundă uh, la televizor se rezolvă toate problemele. Ehm, să sperăm că cuvintele frumoase se vor transforma într-un buget care să răspundă acestor provocări și trebuie să promoveze o conviețuire doar, eh, pe baza legii, dar nu doar prin respectarea legii. O problemă politică um, nu trebuie să devină o cauză penală, așa cum s-a întâmplat în Catalunia. Acest lucru este denunțat de aceste panouri. Contați pe noi pentru a fi empatici, umaniști, europeni, utili pentru a aduce conviețuire și soluții în Spania. Mulțumesc! Onorevole Marcel... Are cuvântul acum uh, domnul Marcelezi. Gracias, presidente. Señor Sánchez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, salutăm uh, progresul pe care uh, îl reprezintă proiectul de buget în Spania. Uh, o să arată că în Europa este posibil alt drum mai social și mai economic. Mergem către o Europa mai solidară și mai sustenabilă trebuie să avem mai multă ambiție, trebuie să îndrăznim, să mizăm pe politica umană. Veți pune uh, Uh, capăt legii uh, libertății de exprimare, care reprezintă un, uh, o limită, de fapt, veți pune capăt întoarcerilor, returnărilor de migranți, veți face o tranziție ecologică justă, care nu va lăsa pe nimeni în urmă, um, veți paria pe acordul de la Paris, pe energiile limpi, energiile curate, veți pune capăt folosirii combustibilor um, fosili Mulțumesc. Domnul Comi are cuvântul. Okay. Buongiorno, Bună ziua, domnule prim-ministru. Bine ați venit în Parlamentul European. Ați vorbit mult despre drepturile femeilor, despre violența împotriva femeilor. Mă bucur, dar sper că data viitoare vă veți prezenta și cu colaboratoare uh, femei în staful dumneavoastră. Astăzi ați venit doar însoțit de bărbați. Iată ce mi-aș dori. Având în vedere că Italia și Spania nu au avut întotdeauna, uh, avut întotdeauna relații bune uh, și uh, când vine vorba de imigrație, cred că uh, dumneavoastră puteți să promovați din partea țărilor din zona Mării Mediterane reforma sistemului de la Dublin. Uh, când spunem că Europa ne-a lăsat uh, singuri, Uh, spune acest lucru în calitate italiană, uh, vinovații sunt cunoscuți. Consiliul European, statele membre, Parlamentul European a votat pentru sistemul de la Dublin, pentru repatrierea obligatorie, dar uh, dumneavoastră, ceilalți prim-miniștri, trebuie să vă puneți de acord. În legătură cu violența împotriva femeilor, noi, cei din PPE, sprijinim să transmitem uh, un uh, bilanț, uh, dar femeia trebuie să beneficieze de un loc de muncă, nu să rămână doar acasă, să rămână casnică. Onorevole Ferber. Are cuvântul domnul Ferber. Ja, Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Dacă comparați Catalonia cu Bavaria, v-aș ruga să, com- să comparați merele cu merele și nu cu perele. În Bavaria a existat uh, o mișcare independistă din partea unor extremici de stânga în urmă cu 100 de ani, în moment în care guvernul federal actual și Constituția actuală germană nu existau. Deci cele două situații nu prea pot fi uh, comparate. Ne-ați listat uh, ce trebuie să facem pe plan european și aș fi dorit să aflu ce face guvernul uh, dumneavoastră în mod concret, pentru că nu este suficient să cereți un șomaj uh, european în momentul în care um, anulați reformele um, pieței muncii, um, aduse pieței muncii de către guvernul uh, anterior nu faceți nimic în mod concret pentru a îmbunătăți gradul de ocupare în rândul tinerilor. Deci nu este suficient să cereți solidaritate din partea Europei, ar trebui să treceți uh, la măsuri uh, concrete, pentru că solidaritatea merge mână în mână cu subsidiaritatea. Köszönöm a szót, elnök úr! Európa jövőjéről vitatkozunk ma, amikor... Vorbim despre viitorul Europei aici. De deci, ce eh, eh, Europa e în fața unei uriașe provocări democratice? Europa nu poate fi în măsură să gestioneze o situație în care un guvern neagă drepturi democratice și construiește un sistem iliberal. Vorbesc, da, despre Ungaria și despre prim-ministrul Orban. El e Uh, el și prietenul său s-a transformat în cei mai bogați oameni din țară. Au transformat uh, mass media publică și uh, uh, presa maghiară, fake news uh, sunt peste tot. Deputații maghiari sunt atacați fizic și nimeni nu face nimic despre asta. O mână de oameni au devenit deosebit de bogați, în vreme ce uh, zeci de mii de copii mor de foame. Cazurile de corupție uh, nu sunt uh, nici măcar uh, abordate, dar opoziția și societatea civilă sunt hărțuite. Domnule prim-ministru, Spania, țara dumneavoastră, s-a transformat dintr-o dictatură într-o țară deosebit de democratică și respectată. Întrebarea mea e ce trebuie să facem în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că nu va mai apărea nicio altă dictatură în Europa. Mulțumesc! Dacă vorbiți de două ori mai mult, nu vor mai beneficia de timp de vorbire colegii din grupul dumneavoastră. La ora 1 trebuie să votăm. Bienvenido, señor Sanchez. Domnul Demesmacher. Noch in Barcelona. Bine ați venit, domnule Sanchez. În data de 21 decembrie vizitasem uh, Bar- Barcelona. Uh, doream să vizitez patru prizonieri care tocmai uh, puseseră capăt uh, grevei foamei. Uh, pe care o făceau. Mm, nu ține de mine să emit judecăți de valoare vis-a-vis -vis de anumite politici, însă nu putem ignora faptul că există oameni în închisoare care sunt acuzați de intențiile de răsturnare a regimului ce pot să vă asigur este că nimeni nu are curs la acte violente de rebeliune. Uh, politica trebuie să se desfășoare prin uh, dialog și nu prin intermediul uh, recurgerii la instanțe. Și cred că domnul uh, Weber a ignorat un aspect. Există naționalism um, periculos, însă nu în, Catalo- în Catalonia, ci sub forma unui neofranchism și sper că veți uh, depăși aceste temeri astfel legate de extremismul politic pentru a elibera acești uh, prizonieri. Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, guvernul anterior al Spaniei a creat un precedent teribil în Uniunea Europeană anul trecut, încarcerând uh, liderii social pacifici, uh, a închis-o pe președinta Parlamentului Catalan pentru că a autorizat un, uh, o dezbatere. Acum Spania este mai aproape ideologic cu Turcia decât de Spania. Um, decât Marea Britanie, care a fost um, de acord cu un referendum în Scoția. Un referendum nu este delict în codul penal spaniol, ca urmare a reformei făcute de Zapatero în 2005. Uh, noi am cerut să putem folosi catalana în acest Parlament European, pentru că federalismul reprezintă uh, capacitatea de a vorbi limba uh, altuia. Nu am putut. În Catalunia nu e vorba de conviețuire, ci problema ține în centralizare, în centralismul spaniol. Vom găsi și o cale de dialog. Dialogul ne va găsi pe noi. Mulțumesc! Are cuvântul doamna del Castillo. Domnule președinte al guvernului, permiteți-mi să încep prin a vă spune că motivele Uh, bune uh, nu sunt uh, cuvintele, sunt faptele. Vorbiți cu multă retorică, dar în realitate, în calitate de prim-ministru al Spaniei, nu, puneți, nu transformați în acțiuni ceea ce spuneți. Încă din primul moment în care ați urmat domnului Rahoi, dumneavoastră, sunteți la mâna unor partide politice, cum ar fi independentiștii din Catalonia, Uh, care uh, au încercat să încalce ordinea uh, constituțională, nu respectă legea și nu au o realitate instituțională. Domnule prim-ministru, puteți să veniți aici să spuneți povești, dar până la urmă, când faptele sunt atât de diferite de ceea ce spuneți, se vede acest lucru și dincolo de frontierele Spaniei. Trebuie să fiți consecvent și dumneavoastră nu sunteți consecvent și ați arătat din nou acest lucru. Schi. Are cuvântul domnul Pirinski. Mr. Prime Minister, Domnule prim-ministru, ați menționat nevoia pentru o nouă legitimitate pentru democrația europeană și ați făcut un apel la mai multă democrație europeană. Nu credeți oare că cetățenii se simt privați de suveranitatea lor, de dreptul lor de a-și decide propriul viitor? Regiuni masive sunt depopulate, dezindustrializate, Oamenii de acolo simt că nu au niciun cuvânt de spus asupra felului în care viața lor va decurge. Ce spuneți despre noțiunea de democrație suverană care, într-o modalitate nouă, poate corespunde dorinței oamenilor de a avea ceva de spus despre viitorul lui. Și mai puneți la asta și nevoia pentru Europa de a avea un nou început. Această provocare, domnule prim-ministru, e centrală pentru orice discuție din Europa, fie că e Brexit, fie că vorbim de Catalonia. Are cuvântul domnul Salafranca. Domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați venit la Parlamentul European. Ați spus uh, și aveți dreptate că Uniunea Europeană este bazată pe valori. De aceea acest Parlament are un angajament uh, inderogabil uh, față de cauza drepturilor omului, care nu trebuie să um, existe doar într-o regiune sau un continent sau într-o țară, ci Parlament. Uh, noi am um, înființat un premiu uh, Saharov pentru libertatea de, cons- de conștiință. Acest Parlament a aprobat trei premii Saharov uh, um, a trei uh, disidenți cubanezi, printre care Damas de Blanco și domnul Farinias. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acest premiu. Credeți că laureații sunt persoane onorabile care își apără libertatea și demnitatea. Ați fost în Cuba? V-ați întâlnit cu ei? ați fi dispus să vă întâlniți cu aceste persoane și în ceea ce privește Venezuela, domnule prim-ministru, acest parlament a aprobat cu o amplă majoritate o rezoluție cerând ca statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană să adere, um, să se alăture plângerii în fața Tribunalului Penal Internațional în legătură cu încălcările drepturilor omului acolo. Ce părere aveți despre această inițiativă? Ca Germania, Franța și Canada intenționați să vă alăturați acestei propuneri? Mulțumesc! Doamna Valenciano are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vedeți, domnule președinte al guvernului spaniol, uh, credeați că PP-ul o să vină aici să plângă că a pierdut moțiunea de censură în Spania. Nu e așa. Au uh, plâns, poate, uh, dar uh, aici a devenit clar că patriotismul în Partidul Popular se manifestă doar din când în când. Eh, sunt patrioți când sunt în opoziție, dar când suntem noi la guvernare, uită de patriotism. Oricum, pentru a consolida ideea pe care ați venit aici în Parlament, o idee centrală, suflă vântul populismului, suflă vântul eh, național-populismului, eh, suflă vântul rupturii, fracturii în Uniunea Europeană, suflă vântul extremismului, suflă vântul reacționar împotriva unității europene, uh, împotriva forței Uniune, dar și împotriva femeilor. Este o mișcare reacționară național-populistă care spune că nu are complexe. Nici noi nu avem complexe. Să mergem înainte, noi, europeiștii, progresiștii, fără complexe. Onoreul Saras Feragut. Are cuvântul doamna Estera Sferagut. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în Parlamentul European. Europa este prima destinație a lumii, iar Spania este a doua țară după Franța, unde vin cel mai mulți turiști și este pe locul doi uh, ca uh, primit după Statele Unite, cu venituri. Turismul însă, în afară de inovare, are nevoie de uh, sustenabilitate și, durabil- și uh, stabilitate uh, și calitatea serviciilor. Uh, le uh, datorați uh, succesul ca guvern tocmai celor care sunt împotriva turismului. Actele uh, de vandalism din Baleare, din Valencia, din Catalunia minează conviețuirea. Domnule președinte, stabilitatea reprezintă o um, săgeată care lovește uh, nivelul turismului. Europa este o fortăreață de principii și convingeri, însă în fiecare zi vă chinuiți să vă îndreptați în altă direcție. Uh, aveți politici care înăspresc diviziunile dintre cetățeni. Sunteți toleranți cu cei intoleranți pentru a combate auto- autoritarismului, cel mai bun medicament este îndeplinirea legii. De aceea vă cer să mergeți pe calea europeană și să guvernați uh, printr-un acord care să nu fie secret, ci să fie prin urna de vot. Mulțumesc. Domnul Reg doamna Regner, are cuvântul. Uh, Stimate domnule prim-ministru, vă mulțumesc din inimă pentru discursul um, care insuflă uh, speranță și ne inspiră în legătură cu viitor. Și aș dori să vă întreb ceva uh, vis-a-vis uh, -vis de chestiunea drepturilor femeilor. În uh, Parlamentul uh, European am uh, adoptat deja de mai mult timp un, uh, un raport care cere o, o paritate între bărbați și femei în consiliile de, admi- de administrație. Și aș dori să vă întreb ce se, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, această idee. Și, domnule Tajani, poate ar trebui să vegheți pentru ca uh, mai multe femei să um, intervină în dezbaterile care se desfășoară în Parlamentul uh, European și nu pot să fac acest lucru decât dacă le dați și cuvântul. Le ricordo că sunt unul de firmatari. Vă amintesc că sunt unul dintre semnatarii propunerii uh, Comisiei Europene pentru ca femeile să aibă mai multe locuri în uh, consiliile de administrație. Are cuvântul doamna Curața Bilt. Iată, femeile iau cuvântul. Ministru. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, sunt de acord cu dumneavoastră uh, în ce privește retorica anti-europeană a extremei drepte și trebuie să reamintim legitimitatea instituțiilor europene. Acest parlament a votat limite politice și naționale în mod regulat pentru un sediu unic al Parlamentului European. Vrem să putem decide când și unde ne reunim. Cancelara Angela Merkel și Sebastian Kurz anul trecut au dat dovadă de leadership în poziții publice în favoarea sediului unic al Parlamentului European. Dumneavoastră, ca pro-european, sunteți gata să luați poziție pentru a pune pe agenda Consiliului acest uh, aspect? mai ales în campania electorală care urmează, angajându-vă într-un dialog constructiv, uh, pro-democrație, pro-european, ca simbol al păcii și reconcilierii în Europa, la care ținem cu atât mai mult, să nu mai fie Strasburgul, deci, și un simbol al risipei. Vă mulțumesc! Doamna Revoda bun Bonfare, cuvântul. Domnule prim-ministru, Vă mulțumesc pentru discursul pe care l-ați ținut, mulțumesc pentru acest discurs care dă speranță Uniunii Europene, punând înainte temele sociale, de ecologie, de solidaritate și valori europene, dar și temele bugetare europene. Ați fost foarte ambițios atunci când spuneați că 1% din PIB-ul statelor membre nu e suficient pentru a avea niște propuneri europene solide. Ați mers foarte departe și îndrăzniți să vorbiți despre Europa federală și ne face plăcere să vă auzim. Vă mulțumesc. Vreau să revin și asupra situației din Andaluzia. Sunt foarte preocupați aici și Trebuie să oprim, să stopăm orice ambiguitate și orice alianță uh, nefirească între dreapta și extrema dreaptă și vreau să știți că vă puteți baza pe noi pentru a marca această coerență și această alianță cu forțele progresiste de stânga și ecologiste. Mulțumesc! Doamna Turgais. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi uh, o observație regret faptul că se permite să se uh, afișeze postere cu delinvenți arestați. Este o lipsă de respect la adresa acestui Parlament uh, și la adresa domnului prim-ministru al Spaniei. Domnule Sanchez, dumneavoastră ați venit aici și ați uh, cerut să protejăm modelul european în fața ideologiilor extremiste care îl amenință. Uh, aș dori să aplicați și dumneavoastră uh, proverbul uh, altuia, ceea ce ție nu-ți place, alții nu face. Trebuie să ne explicați aici acestui Parlament și întregii Europe că dumneavoastră sunteți președinte al guvernului spaniol tocmai grație acestor extremiști, grație uh, extremiștilor catalani, uh, grație celor care sprijină pe uh, Chavez, uh, pe ce, uh, grație celor uh, uh, din țara Baștilor, uh, sunt cei care uh, v-au uh, sprijinit uh, și cu care aveți uh, acorduri oculte guvernați alături uh, de uh, cei mai condamnabili în politica spaniolă și um, în Uniunea Europeană. López. Onorele Javi López. Are cuvântul domnul Javi López. José, tu as raison. Ah uh, președinte Sanchez. Domnule președinte Sanchez,

vorbesc în numele europenilor care cred că Europa trebuie să aibă o voce în lume, o Europa socială care se preocupă de precarietatea laborală, sărăcia în rândul copiilor și care vrea să îmbunătățească condițiile de muncă. O Europa ecologistă care conduce um, lupta împotriva schimbărilor climatice, o Europa deschisă care uh, face din toleranță rațiunea sa de a fi și care respectă obligațiile internaționale în ceea ce privește acceptarea refugiaților, um, care este solidară, care este feministă, care face face uh, un standard din egalitatea de gen. Uh, asta apăr în guvernul Spaniei o voce de care este nevoie în Europa și care este bine primită de Parlamentul European o Europa, care înțelege în plus că viitorul său uh, va depinde de construcția unei cetățenii comune împreună și care face din conviețuire și din dialog rațiunea sa de a exista și aduceți uh, acum uh, în țara mea uh, un, vocea guvernului. Aduceți cu vocea guvernului și în Catalunia, care a intrat acum în care a intrat acum într-o nouă eră politică. Asta a adus guvernul Spaniei nou și este singura soluție pentru viitorul catalanilor. Domnul Mato are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sanchez, Aș fi sperat că măcar aici, într-un discurs de 37 de minute, veți vorbi măcar 10 secunde la regiunile ultraperiferice din UE, printre care se numără și uh, insulele Canare. Din nou am fost dezamăgit. Uh, vorbiți despre viitorul Europei, uh, dar uh, din viitorul Europei fac parte și regiunile ultraperiferice care au uh, elemente caracteristice proprii cărora trebuie să le acordă uh, atenție. Insulele Canare nu sunt doar o destinație turistică pentru anul nou. Uh, aduc mult mai mult uh, Spaniei și Uniunii Europene. Sunt o oportunitate și un exemplu de politică de integrare, de coeziune și solidaritate. Domnul președinte Tajani uh, de mai multe ori a spus că regiunile ultraperiferice sunt extrem de importante și așa este. Uh, Uh, sper că după trecerea dumneavoastră în acest Parlament uh, vor fi importante și pentru dumneavoastră. Um, apărați interesele regiunilor ultraperiferice ale Canarelor și să nu aveți uh, niciun dubiu că de aici, din inima Europei, vă vom sprijini. Mulțumesc! Onorevole Jonas Fernandez. Are cuvântul acum domnul sau doamna Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-i spun bun venit în uh, Parlamentul European președintele uh, uh, guvernului din țara mea, guvernului și ministrului de externe, Josep Borel, fost președinte al Parlamentului European. Aș vrea să subliniez cuvântul federalism din intervenția dumneavoastră, necesitatea de a continua să, re, să revindicăm construcția unei Europe federale care este modelul nostru din Spania și care reprezintă recunoașterea armoniei și capacității de um, conviețuire în libertate și în egalitate. Avem nevoie de această armonie în Uniunea Europeană pentru a ne proteja cetățenii, avem nevoie de această armonie pentru a proteja și Uniunea Europeană, care are nevoie de o reformă a Uniunii Monetare. Avem nevoie de acest pilon fiscal um, uh, prin uh, asigurarea um, în caz de șomaj un guver- pe care guvernul spaniol o uh, susține și pe care guvernul anterior a combătut-o. Um, cu Comisia uh, Parlamentul și Consiliul va trebui să creăm o asigurare în caz de șomaș care să protejeze cetățenul. Domnul Miamon, ultima intervenție. Desde la de... de la intrarea Spaniei în UE, Um, consolidarea relațiilor cu uh, America uh, Centrală și de Sud a, devenit, uh, a fost foarte importantă. Cum de ați uitat să amintiți nu doar Venezuela, ci și negocierile foarte importante cu Mercosurul? Mă preocupă ceea ce spuneți, dar și ceea ce nu spuneți. Un alt subiect uh, um, important de subliniat este Brexitul, mai ales când vine vorba de pescuit. V-aș cere că în uh, cadrul uh, nego- uh, următorilor negocieri privind Brexitul vom vedea cum se va termina. Trebuie să acordați atenție nu doar Gibraltarului, care merită atenția noastră, dar și pescuitului și accesul reciproc la apele teritoriale. Trebuie să apărăm interesele um, Europei, ale Spaniei și ale regiunii mele, Galicia. Um, în fine, um, în legătură cu bugetul european, doresc să vă uh, spun că în viitorul cadru financiar uh, multianual și în textele comisiei, uh, anumite regiuni ale Spaniei riscă să sufere pentru că finanțarea pentru acestea riscă să scade mult. Vă rog să faceți tot ce puteți pentru a nu se întâmpla acest lucru. Cuvântul domnul sau doamna Detien. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Stimata domnule prim-ministru, ne bucură, ne onorează prezența dumneavoastră astăzi și avem speranța că veți recurge la măsuri politice care să permită progresul Spaniei. Aș dori să vă spun că mulți germani privesc cu ochi foarte buni noul guvern spaniol care se bazează tot mai mult pe cooperare, pe integrarea femeilor. Ați renunțat la o politică pură de austeritate, ci și recurgeți la stimulente economice, respectând în același timp un echilibru uh, bugetar. Aș dori să vă rog să ne spuneți uh, ce se întâmplă cu reformele de pe piața muncii care au afectat uh, drepturile lucrătorilor și ce puteți face pentru a restabili uh, aceste drepturi ale lucrătorilor. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum uh, domnul Sanchez Perez Castejon pentru a răspunde intervențiilor deputaților. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor eurodeputaților care uh, Uh, au uh, participat la dezbatere. Mai întâi doresc uh, să vă mulțumesc pentru participare și pentru intensitatea intervențiilor care au transformat această dezbatere într-o dezbatere foarte animată. Am ascultat foarte multe intervenții um, de diverse culori politice și mă bucur de acest lucru. Vă voi, nu voi putea răspunde individual, Uh, mă voi, uh, uh, voi rezuma intervenția pe două axe, care cred că reiau foarte bine spiritul dezbaterii noastre, dar și conținutul dezbaterii în răspunsul meu la intervențiile dumneavoastră. Mai întâi, multilateralismul și, pe de altă parte, federalismul, despre care au vorbit socialiștii spanioli. În legătură cu multilateralismul, doresc să spun că guvernul spaniol Uh, crede în Agenda 2030, uh, o agenda uh, politică de transformare la nivel național, dar considerăm că în următorii 10 ani Uniunea Europeană trebuie să fie promotoare a agendei 2030 la nivel multilateral. Um, această agendă trebuie să promoveze egalitatea de gen, care are legătură cu ceea ce v-am spus Um, despre strategia europeană pentru egalitatea de gen sau ceea ce facem în Spania cu adoptarea unei serii de măsuri pentru a lupta împotriva violenței de gen, um, dar și prin uh, pactul statal împotriva violenței de gen sau prin adoptarea unor legi care să facă să scadă diferențele de salarizare între femei și bărbați, uh, egalitatea pe piața muncii. Uh, doresc să vă mai spun un lucru. Unii Eh, deputați au vorbit despre șomajul care este, are în continuare un nivel inacceptabil în Spania în comparație cu alte state ale Uniunii Europene. Uh, Uh, suntem deasupra mediei UE, dar doresc să vă spun că azi în Spania uh, avem 19 milioane uh, de beneficiari de securitatea socială, 48% din beneficiarii securității sociale sunt femei. Peste 8 milioane de femei au găsit un loc de muncă, beneficiază de securitatea socială și sunt pe piața muncii. Doresc să vă mai spun un lucru. Măsura luată de guvernul spaniol de a crește la 22, cu 22% salariul minim interprofesional este creșterea cea mai mare din 1977 încoace, deci din istoria democratică a țării noastre și 70% din beneficiarii acestei creșteri sunt femei. Femei care, din păcate, uh, au uh, un salariu mai mic și deci beneficiază de acest salariu mediu interprofesional. De asemenea, lupta împotriva sărăciei uh, copiilor este o prioritate a agendei 2030. Um, am spus că trebuie să uh, consolideze aceste garanție pentru copii și um, facem același lucru în Spania um, am uh, făcut această propunere în Parlamentul Spaniei, uh, în Camera Deputaților din Spania, pentru a lupta împotriva sărăciei copiilor uh, și să promovăm garanția pentru copii. În ceea ce privește schimbările climatice, Uh, mai mulți participanți la dezbatere au întrebat cât de angajat este guvernul spaniol pe această cale. Vom adopta uh, cât de curând, uh, sper, în Parlamentul Spaniei o lege, o strategie națională de tranziție ecologică și dacă îmi permiteți o chestiune fundamentală pentru guvernul Spaniei este că această tranziție ecologică să fie una justă. Adică zonele miniere, zonele din Spania în care centralele termice sunt uh, prezente, trebuie să existe oportunități uh, pentru um, cei care vor avea de uh, suferit de pe urma acestei tranziții. În fine, s-a făcut referire la un pachet de drepturi și libertăți care, din păcate, în timpul celor șapte ani de guvernare conservatoare, um, au, uh, nu au fost aplicate de administrația dinainte. S-a vorbit uh, despre legea care limitează libertatea presei, s-a vorbit despre drepturile lucrătorilor. Uh, îmi doresc să vă spun uh, două lucruri. Mai întâi, în legătură cu legea privind libertatea presei, uh, um, uh, legea care modifică această legislație este în curs de dezbatere în Parlamentul spaniol și, în al doilea rând, când vine vorba de dreptul muncii, doresc să vă spun că guvernul spaniol a stimulat dialogul social, a promovat în doar șapte luni un plan pentru ocuparea tinerilor pentru a reduce șomajul tinerilor cu 10 puncte în 3 ani și a mobilizat 2 uh, miliarde de euro. Avem de asemenea un plan de luptă împotriva exploatării la locul de muncă um, și peste 50.000 de locuri de muncă care nu respectau legislația uh, au fost uh, descoperite. Doresc să vă spun de asemenea că lucrătorii autonomi um, sunt peste 3 milioane în țara mea și grație unui acord cu sindicatele uh, și întreprinzătorii, în doar șapte luni am, am consolidat garanțiile sociale și pentru această categorie inclusiv pentru a beneficia uh, de uh, acoperire prin asigurări în caz de uh, accidente de muncă și așa mai departe. Deci, dorim să promovăm multilateralismul, avem o agendă socială clară, nu doar la nivel european, ci și la nivel național. Ehm, și aș mai dori eh, să vă mai prezint eh, două idei eh, în legătură cu politica externă. Și în legătură cu Venezuela, doresc să vă spun că guvernul spaniol Eh, dar și eh, din opoziție înainte de a fi la guvernare. Nu am recunoscut eh, legitimitatea alegerilor din Venezuela și nu am recunoscut niciodată regimul Maduro nu am fost prezenți atunci când și-a intrat în funcție Maduro. Maduro. Am cerut de mai multe ori regimului Maduro să elibereze deținuții politici. Acolo, da, există deținuți politici Uh, și prin presiunea Ministrului de Afacerilor Externe am uh, obținut uh, ca anumiți foști deținuți politici să vină în Spania și ne-am întâlnit chiar cu ei și încercăm să creăm o alianță, un grup de facilitare a dialogului la care să participe state europene și țări din grupul de la Lima. Doresc de asemenea să spun că Franța nu a participat la decizia grupului de la Lima și uh, vă garantez că guvernul spaniol nu sprijină această idee. Guvernul spaniol încearcă să construiască un grup de facilitare a dialogului um, pentru a permite o tranziție pe calea dialogului pentru a se rezolva odată pentru totdeauna criza din Venezuela. M-am mirat faptul că nu vorbim despre criza migrației din uh, Venezuela, uh, care Uh, de care suferă birourile de azil în Spania, pentru că mulți cetățeni din Venezuela uh, cer azil uh, în țara mea, dar suferă de pe urma acestei crize și Columbia, Peru, Brazilia, Chile, alte țări cu care am discutat în aceste șapte luni la conducerea guvernului. Pot să vă spun că ministrul afacerilor externe și întregul guvern spaniol a încercat a deblocat resurse pentru a ajuta aceste țări să gestioneze în mod uh, um, rezonabil fluxurile migratorii importante uh, care vin din Venezuela, mai ales în Columbia, uh, țară pe care o sprijinim 100%. Uh, în legătură cu insulele Canare, doresc să vă spun că guvernul uh, spaniol a uh, obținut renuirea statutului insulelor Canare uh, și a semnat toate convențiile uh, necesare. Credem în oportunitățile și drepturile celor din insulele Canare și le apărăm, de exemplu, prin semnarea unui contract pentru drumuri în valoare de 1 miliard 800 de milioane de euro. Avem, uh, am, am făcut uh, multe și uh, când vine vorba de problema din Cataluniei, doresc să spun colegilor din Partidul Popular European de naționalitate spaniolă următorul lucru. Astăzi, um, extrema dreaptă câștigă teren când vine vorba de două chestiuni fundamentale – Uh, mai întâi uh, aspecte teritoriale și folosesc Catalunia, adică conviețuirea și integritatea teritorială pentru a se pune în opoziție cu guvernul spaniol. Guvern, la uh, guvernarea Spaniei noi respectăm Constituția și când suntem în opoziție și când suntem la guvernare și uh, ne-ar plăcea ca și Partidul Popular să facă același lucru când este în opoziție. În al doilea rând, ca să găsim uh, o modalitate de guvernare, de stabilitate. Uh, mie îmi place uh, mai mult guvernul, sistemul elvețian decât cel din Andalusia. Muchas gracias, eh, señor presidente del gobierno de Mulțumim, domnule președinte al guvernului spaniol. Vă mulțumim că ați răspuns la intervențiile eurodeputaților. Uh, mă bucur, a fost o dezbatere foarte interesantă, s-a vorbit mult despre Spania, dar s-a vorbit mult și despre Europa și despre politica externă, despre Venezuela uh, țară importantă pentru noi. Noi apărăm drepturile cetățenilor uh, din Venezuela. Nu putem să permitem ca oamenii să moară de foame în această țară fără democrație și fără libertate. Vă mulțumesc tuturor!